Okay, colleagues, can I... Dragi colegi, aș vrea să vă rog să faceți liniște. Cred că știți că în următoarele zile vom avea parte de un adevărat uh, maraton Aș vrea să îi rog pe coordonatori și să rog secretariatului, uh, secretariatelor grupe, uh, grupurilor politice să vină cu să amintească deputaților să vină cu cartele de vot, pentru că fără cartele de vot uh, nu se poate vota. Aș vrea să adopt ordinea de zi. Nu sunt obiecții, deci e considerată adoptată și Vă supun uh, spre aprobare procesele verbale ale reuniunilor din datele 30, 31 august și 8 septembrie. Sunt întrebări? Dacă nu, adoptăm aceste procese verbale și trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, spațiul feroviar unic european, examinarea amendamentelor, raportoarea este doamna Serrachiani. Debora, când ești uh, gata, îți dau cuvântul. Doamna Serachiani are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Redactarea acestui text uh, a presupus o muncă susținută S-au depus uh, numeroase amendamente și aș vrea să mulțumesc uh, raportorilor din umbră și tot, tuturor celor care au lucrat împreună cu noi. Rezultatul final este unul foarte bun și a venit la sfârșitul unei munci dificile de reformare. Aș vrea să vă amintesc care sunt punctele esențiale din textul final în uh, textul acestei uh, reformări. E nevoie de o disciplină foarte mare în ceea ce privește regulamentul acesta. E nevoie de o rețea de organisme de reglementare care să implice comisia, comisie care să contribuie la luarea deciziilor. Dorim să accelerăm procedurile și Parlamentul cere comisiei să vină cu o propunere cu privire la înființarea unei instituții de reglementare europene înainte de 2014. Uh, este foarte important în cadrul acestei reformări. Avem în vedere organismele care sunt furnizori de servicii. Am uh, avut în vedere separarea conturilor și, de asemenea, regulile legate de închiriere, închirierea um, echipamentelor care nu au fost folosite un an de zile. Avem de asemenea în vedere un alt punct important. Am ajuns la un acord în privința consolidării procesului de consultare în ceea ce privește uh, finanțarea structurilor. Comisia, în uh, textul inițial, avea o altă propunere. Noi vrem să avem în vedere un număr de șapte zile în ceea ce privește gestiunea infrastructurilor. Liniile de acces, am ajuns la un acord în privința stimulentelor pentru reducerea nivelului de zgomot. am vrut să evităm un efect negativ asupra gestionarilor de infrastructuri. Am uh, eliminat toate referințele la serviciul minim și am reintegrat în anexe definiția costurilor sociale și a definiția costului direct al serviciului. Am uh, avut în vedere de asemenea majorarea prețurilor și am definit o parte din segmentele de piață. Am uh, avut în vedere de asemenea derogările în ceea ce privește tarifele și am avut în vedere definirea capacităților, mai ales în statele baltice. În ceea ce privește monitorizarea, articolul 5 din textul comisiei, am vrut să există o coordonare între autoritățile de reglementare și comisie în ceea ce privește costurile sociale și deschiderea pieței pentru serviciile feroviare. Apoi, articolul 6 face obiectul unui text de compromis. Am consolidat ideea separării. și uh, am uh, separat veniturile financiare de celelalte venituri ale furnizorilor de servicii. Acest uh, element a fost solicitat de grupul PPE și de socialiști și democrați. Am încercat să facem ideea acestei separări a conturilor cât mai transparentă cu putință. Nu vrem să existe neclarități în ceea ce privește separarea conturilor. De aceea cred că ar trebui să păstrăm textul de compromis original sau, în orice caz, eu voi vota împotriva unei modificări. În ceea ce privește articolul 7, și acesta este un text de compromis, și aici am încercat să ajungem la o oarecare disciplină în ceea ce privește accesul nediscriminatoriu la rețele. Însă, în ceea ce privește independența gestionarilor de infrastructuri, am rugat Comisia să vină cu o propunere până pe 21 decembrie 2012 în ceea ce privește separarea între gestionarii de infrastructuri și furnizorii de servicii pentru piețele feroviare naționale până pe 31 a 12 Vom uh, avea în vedere reducerea numărului de acte delegate sau chiar uh, eliminarea acestora. Este poate aspectul cel mai important din acest raport. Am uh, îndoieli în privința unui amendament aș vrea ca Comisia să explice care este poziția sa în ceea ce privește amendamentul 357, articolul 9, uh, care este prezentat de doamna Țicău. Pentru că am oarecare îndoieli și aș vrea să știu ce părere are reprezentantul uh, Comisiei. Însă, în orice caz, aș vrea să mulțumesc tuturor, mulțumesc secretariatului, mulțumesc uh, tuturor, celor care s-au implicat până acum. Mulțumesc, domnul Kun, pentru grupul PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să mulțumesc doamnei Serachiani pentru că a făcut o muncă herculeană în sensul literal al uh, expresiei pentru a ajunge la compromisuri. Este important să facem ceva în privința deschiderii pieței feroviare. Trebuie să liberalizăm piața în condiții egale pentru toate întreprinderile feroviare din Europa. Iată de ce avem nevoie de un organism de reglementare foarte puternic. A fost, de altfel, obiectivul nostru comun și am reușit să obținem acest lucru, pentru că atât pe plan financiar, cât și din punctul de vedere al personalului, organismul acesta este bine înzestrat, este funcțional, diferitele organisme naționale se coordonează pentru a putea lua decizii rapide și pentru a permite accesul la piață al tuturor operatorilor interesați. E clar că a trebuit să luăm o decizie în ceea ce privește prestarea de servicii. Serviciile esențiale au fost foarte controversate. Considerăm că trebuie să se dea dovadă de deschidere și cred că o intervenție prea masivă din acest punct de vedere nu ar fi fost uh, bună pentru piață. Cred că trebuie să permitem mecanismelor pieții să funcționeze aici. Și pentru ca această concurență să fie justă, trebuie să se calculeze prețul tronsoanelor. Și aici am făcut un oarecare progres, am uh, definit care sunt elementele care intră în uh, prețuri pentru a avea o concurență echitabilă. A fost un punct decisiv și am ajuns la un consens. pentru că în ceea ce privește contabilitatea separată între întreprinderea de transporturi și uh, gestionarul uh, infrastructurilor, trebuie să se urmărească foarte îndeaproape fluxurile financiare și ajung la articolul 6 alineatul 4 să nu uităm că în ceea ce privește finanțarea infrastructurilor creditele implicate trebuie rambursate. Acesta a fost punctul decisiv și a fost și motivul pentru care am formulat, așa cum am formulat, articolul 6, alineatul 4. Sigur că nimic nu se poate face de pe o zi pe alta și de aceea, în considerente, am recunoscut faptul că Comisia trebuie să deschidă dezbaterea în ceea ce privește separarea de gestionarul infrastructurilor. Ne va face o propunere și vom continua această dezbatere între noi. Obiectivul nostru este însă de a transporta mai mulți pasageri și mai multe mărfuri pe cale ferată, deci să deschidem piețele, să avem o concurență mai mare. Pasagerii și întreprinderile trebuie să își poate, poate atinge, să po- poată ajunge la destinație în mod eficace. Domnul Tremos are cuvântul, vă rog. Oratorul nu și-a deschis microfonul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, iată că am ajuns la capătul acestui dosar foarte complicat și foarte tehnic. Aș vrea să-i mulțumesc raportoarei pentru că nu a fost deloc ușor să ajungem la aceste compromisuri. Nu a avut uh, o viață ușoară, însă după câteva întâlniri am ajuns la un compromis în privința mai multor chestiuni. Înțeleg preocupările președintelui și ale secretariatului legate de votul de mâine. Însă săptămâna trecută am cerut două voturi separate, articolul 13 și uh, 7. Și secretariatul ne-a transmis uh, solicitările acestea. Dacă nu se poate un vot separat, aș vrea să solicit un vot separat la întregul alineat. Daci, dragi colegi, liberalii au fost întotdeauna constructivi și au încercat să se ajungă la un acord rapid. Mă bucur că în această dezbatere lungă am fost coerenți. Și asta până astăzi. Încă de la prima dezbatere am spus că prioritatea grupului liberal-democrat este deschiderea pieței și un uh, organism de reglementare european. Vin într-o țară în care transportul feroviar uh, este din ce în ce mai puțin prezent pe piață. Vrem să eliminăm barierele în calea competiției între statele membre și pentru aceasta e nevoie de un organism de reglementare european puternic. Este ceea ce am făcut cu articolul 37A, 57A. Salutăm compromisele, compromisurile la articolele 55-57. De asemenea, creștem independența și prerogativele acestui organism și este uh, salutar faptul că trebuie să se ține cont de nevoile de pe piață. La articolul 55 salut inserarea în textul de compromis a faptului că președintele și uh, uh, organismul de administrare vor fi numiți de uh, Uh, Parlamentul uh, Național. Dacă se înființează o astfel de instituție, acest punct este crucial. Am vrut de asemenea să includem și un alt element. Cerem comisiei să controleze uh, activitatea desfășurată. Cerem un vot pe părți la ultima parte a propoziției 3A9 pentru a include um, obligația de serviciu public. Continuăm să fim împotriva anexei 8 pentru că din punctul nostru de vedere nu este logic ca costul direct al unui tren să includă școlile, grădinițele și pensiile tuturor angajaților din sectorul feroviar. Vrem ca sectorul să fie competitiv și suntem surprinși că PPE-ul susține o astfel de propunere. Am vrea de asemenea să avem un serviciu minim în cazul grevelor de ultimă oră care penalizează consumatorii și economia. Cerem un vot separat la alineatul uh, 9 amendamentul 7, articolul 7, anexa 7, pardon. Am vrut să așteptăm uh, propunerea comisiei. Trebuie să spun că nu am niciun fel de prejudecăți. Sunt gata să ascult uh, argumentele pe care le veți uh, aduce și dacă considerăm că uh, un model separat este de natură să impulsioneze concurența, suntem mai degrabă pentru astfel de model. Aș vrea să ridic de asemenea chestiunea uh, pieței spaniole. Există bariere fizice în calea uh, transportului uh, între piața spaniolă și rest, restul piețelor. Aș vrea să spun de asemenea că am fost uh, în pentru amendamentele, amendamentul 6.4, însă în cele din urmă grupul meu va uh, vota împotriva adăugării acestei propoziții. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Tremosi. Înainte de a-i da cuvântul domnului Zele, aș vrea să explic ceva în ceea ce privește amendamentul de compromis nu se poate amenda un amendament de compromis cu un amendament scris fără acordul celorlaltor persoane care au redactat compromisul. Amendamentul de compromis se poate împărți în două sau se poate depune un amendament oral la amendamentul de compromis, însă nu se poate amenda un compromis care este rezultatul discuțiilor între mai multe grupuri. Regula 163 permite împărțirea amendamentului, permite depunerea amendamentelor orale, însă vom uh, depune un amendament oral și vom uh, merge la vot, însă având în vedere faptul că este un amendament de compromis, fără acordul grupurilor nu a putut fi uh, depus acest amendament în scris și este un amendament oral. Și, într-adevăr, a fost uh, foarte greu să se alcătuiască lista de votare. Domnul Zele. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să o felicit pe doamna raportoare și pe raportoarei din umbră pentru că la un moment dat am crezut că suntem la ananghie și că nu se va rezolva niciodată situația. Dar asta uh, era înainte de vacanța de vară, acum uh, a venit toamna și s-a muncit mult, avem uh, foarte multe amendamente de compromis, avem câteva poziții din partea ECR-ului, avem câteva compromisuri pe care le susținem, deși Există câțiva uh, deputați care ar prefera uh, să se facă o separare mai mare decât uh, se precizează în compromis. Sperăm că până la sfârșitul anului 2012 Comisia să vină cu mai multe propuneri în legătură cu separarea, cu decuplarea. Sunt de acord cu ce a spus colegul meu de la ALDE. Nu putem accepta compromisul B, pentru că în cazul uh, grevelor trebuie să asigurăm un serviciu minim și, de asemenea, nici cu compromisul Q nu suntem de acord, pentru că acolo uh, sunt beneficiile sociale care nu sunt incluse în costurile directe. Serviciile sociale, restaurantele, noi considerăm că nu uh, trebuie să includem în costurile directe aceste elemente. În legătură cu uh, agențiile naționale de uh, reglementare, avem un singur comentariu din partea grupului ECR. Comisia nu ar trebui să se afle la conducerea acestor uh, rețele, dar putem uh, accepta un compromis în legătură cu acest punct. Cam atât în legătură cu compromisurile. Vreau să mulțumesc încă o dată tuturor colegilor care uh, au uh, ținut uh, cont de situația piețelor uh, din țările baltice și um, în special chestiunea legată de tarifele introduse la infrastructură. Propunerea verzilor de a separa această parte, în special luarea în calcul a cartamentului, o situație care uh, creează dificultăți la uh, trecerea frontierei uh, către țările terțe. Cred că trebuie să discutăm această chestiune și să ascultăm opinia domnului Cramec. Atât din partea noastră pentru moment. Mulțumesc Deborei și tuturor celorlalți colegi pentru o operare foarte bună. Domnul Kramer din partea verzilor are cuvântul pentru 4 minute. Mulțumesc. Doresc și eu să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră. Am parcurs un drum lung, foarte dificil, până la ajunge la acest punct, pentru că în uh, directiva Comisiei nu se precizează nimic în legătură cu decuplarea. Și nu se vorbea nici despre traficul de pasageri, se vorbea doar despre îmbunătățiri și despre revizuiri în ceea ce privește primul pachet, uh, față de primul pachet feroviar. Noi înțelegem că sunt uh, Uh, probleme în Europa pentru că anumite piețe sunt închise. Acest lucru nu are de-a face cu nimic de-a face cu uh, gestionarea. Nu din cauza gestionării sunt închise anumite piețe. Uneori uh, decuplarea, separarea se face foarte bine, dar nimeni nu folosește calea ferată respectivă. Uh, și mai sunt și alte exemple. Există modele diferite în Germania, de exemplu, sau în alte state în care separarea nu este atât de completă precum ar dori anumite persoane sau cum ar trebui să fie în cadrul uh, acestui context de deschidere a piețelor. Cred că trebuie să renunțăm la abordările naționaliste, să avem o gândire europeană, să ne gândim la uh, accesul european, pentru că de la începutul lui ianuarie 2007 situația s-a schimbat. Suntem cu toții de acord de la uh, bun început că organismul de reglementare trebuie să poată decide independent și rapid. Aceasta este condiția sine qua non pentru uh, deciderea uh, dacă o anumită întreprindere are sau nu acces pe piață. Și repet, într-o uh, țară termenul limită pentru la decizie este de două săptămâni, în alt stat este de o lună. Și uh, în anumite state formalitățile se uh, fac cum trebuie, în alte state nu. În anumite cazuri s-au făcut cereri și nu s-a primit un răspuns timp de doi ani. Avem mult de făcut până la uh, obținerea unei deschideri totale a pieței. Avem și procedura de încălcare și uh, care a fost deschisă. Curtea de Justiție va lua o decizie și Comisia va trebui să reacționeze. Deci după toate aceste discuții foarte dificile, am ajuns la punctul la care spunem în regulă, Comisia trebuie să ia o decizie până la sfârșitul anului viitor și trebuie să uh, hotărască ce va face în privința pieței transportului de pasageri și uh, decuplării. Și de asemenea trebuie să facem presiuni și asupra organismelor de reglementare. În anumite state um, nu se dorește separarea. Importantă nu este doar uh, separarea formală, este important și cum funcționează operatorii. În legătură cu intervenția domnului Zeller, noi suntem împotriva uh, amendamentului dumneavoastră. În legătură cu problema baltică, întotdeauna v-am susținut, dar am spus că există și alte probleme de care trebuie să ținem cont. Bulgaria, Grecia, Turcia, ca terț, um, impune introducerea anumitor um, scutiri și nu există diferențe de cartament între aceste state. Nu putem face ca toată această problemă să depindă de ecartament, pentru că avem probleme um, și alte probleme. Iată, de exemplu, în cazul Elveției nu avem nicio problemă. Oricum, nu totul se reduce la ecartament. Există probleme generale, mai ales dacă va avea loc o extindere, o nouă extindere Bulgaria, România, toate aceste state prezintă anumite probleme. Noi am pregătit câteva uh, amendamente de compromis, dar ele nu au, s-au bucurat de susținere, din păcate. Ceea ce mă deranjează este nu problema uh, socială. Dacă vrem ca toată lumea să aibă aceleași condiții, trebuie atunci să asigurăm reguli egale, aceleași reguli peste tot. Dacă nu facem ceva în privința prețurilor, atunci persoanele vor renunța la transportul feroviar și vor alege transportul aerian și atunci uh, transportul feroviar va fi subvenționat, va fi plătit practic de contribuabil. În cazul autobuzelor, de exemplu, prețurile grădinițelor angajaților sunt uh, incluse în uh, partea socială. În Germania, compania de căi ferate suportă aceleași costuri, ceea ce înseamnă că 3.000 uh, de euro pe lună mm, sunt, este cifra care se ridică subvențiile pe persoană în Germania. Dacă dorim să avem transport feroviar ecologic, mai puțin poluant, atunci trebuie să introducem taxe. Dar fie toată lumea plătește aceleași taxe, fie nu se plătește nicio taxă. Nu putem acorda uh, situație preferențială nimănui. Vážení kolegové, já se musím divit. Patru minute aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, sunt destul de surprins să aud uh, unele dintre aceste lucruri. Poate că am greșit sala. Ceea ce ne interesează pe noi azi este să consolidăm poziția transportului feroviar. Nu este uh, treaba noastră să facem sau nu uh, separarea transportului marfar de transportul de pasageri. Sarcina principală care ne revine este să consolidăm poziția transportului feroviar și primul pachet uh, feroviar uh, merge în sensul acestui obiectiv, deși nu a fost formulat perfect. Mai mulți colegi au spus aici cu multă vehemență că este absolut necesar ca anul viitor Comisia Europeană să stabilească termenele limită pentru realizarea decuplării. Haideți să vedem, în cazurile în care acest lucru s-a făcut deja, care sunt rezultatele rezultatele, consecințele sunt negative. Transportul feroviar a devenit mai puțin competitiv pentru că au crescut costurile. Dacă am trei întreprinderi în loc de una, trebuie să plătesc logic de trei ori mai costurile. Problema legată de costurile sociale, dacă ele trebuie sau nu să fie incluse, nu au niciun sens aceste uh, costuri își găsesc locul lor în costurile totale. Uh, dacă nu sunteți de acord cu acest lucru, atunci e bine renunțați să, uh, să mâncați la cantina Parlamentului, nu mai luați diurnele din partea Parlamentului și așa mai departe, dacă nu considerați că costurile sociale fac parte din costuri. Dar oricum, în cazul în care s-a făcut decuplarea, s-a văzut o scădere a um, transportului feroviar în statele mm, respective. Și această chestiune legată de luarea unei decizii până la sfârșitul anului 2012 nu cred că este neapărat problema care trebuie să ne preocupe. Însă este absolut necesar ca această directivă să aducă îmbunătățiri situației de față și nu să creeze o situație mai puțin favorabilă pentru transportul feroviar. Trebuie să existe organisme de reglementare în toate domeniile, e adevărat, dar nu știu dacă dumneavoastră aveți suficientă experiență în domeniul transportului feroviar. Însă infrastructura sau în domeniul infrastructurii, de, da, uh, um, întreprinderile feroviare și prestatorii de servicii trebuie să lucreze bine împreună, trebuie să existe armonie uh, Încă o dată și aici văd că există o problemă mare și dacă 20 de state membre ale Uniunii membre nu au pus încă în aplicare primul pachet, atunci problema cred că se află undeva în interiorul acelui pachet. Încă o dată, haideți să ne asigurăm că avem datele corecte și să vedem care sunt consecințele în statele în care separarea s-a făcut deja. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai am opt vorbitori, apoi intervenția comisiei și apoi raportoarea. Avem 25 de minute la dispoziție pentru a asculta toate aceste intervenții. Până acum n-am ascultat nimic nou, așa încât voi ruga fiecare vorbitor de acum încolo să vorbească doar două minute. Domnul Groș. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau și să-i mulțumesc doamnei raportoare pentru răbdarea de care a dat dovadă, pentru eforturile depuse și pentru um, disponibilitatea de care a dat dovadă. Voi vorbi despre organismul de reglementare. Pentru ca anul viitor să putem discuta alte două subiecte. Cel puțin aceasta este abordarea noastră a PP-ului. Ehm, avem o listă de vot foarte complicată, domnule președinte. Ehm, am primit câteva întrebări chiar în această dimineață de la partid în legătură cu introducerea unor amendamente orale suplimentare. PPE-ul consideră că aceste amendamente pot fi depuse fie la vot, fie la plenară dar pentru a nu complica situația, cred că în afară de amendamentele deja depuse, nu vom mai accepta amendamente orale. Cred că așa este corect să acționăm și, prin urmare, așa vom acționa mâine la vot. În ceea ce privește procedurile, am impresia că la Parlament se așteaptă foarte, sunt așteptări foarte mari în ceea ce privește acest dosar. Însă, unul dintre partenerii noștri esențiali nu s-a exprimat încă. Sperăm ca reprezentantul comisiei să, vin, să vină cu un punct de vedere clar. Pentru noi ar fi foarte interesant să cunoaștem atitudinea Consiliului, în special în ceea ce privește organismul de reglementare. Cunoaștem raportul intermediar al Consiliului, în care se spune că ar trebui să se introducă un organism de reglementare în termen de 5 ani, dar nu știu dacă acest lucru poate face uh, transportul feroviar mai competitiv, cel puțin atât timp cât statele membre nu doresc să schimbe situația. Aș vrea să primim așadar un semn clar din partea Consiliului și voi adresa pe această cale uh, președinției Consiliului o uh, rugăminte de a exprima uh, uh, opinie clară. Colegul meu a vorbit despre uh, taxe și despre eliminarea uh, costurilor uh, pentru grădinițe și creșe, dar cred că mai degrabă, decât să eliminăm aceste costuri, mai degrabă ar fi trebuit să-ți elimini tu a doua parte a discursului. Încă un exemplu. Dacă vom intro, interzice comunicarea între anumite structuri în caz de accident, de exemplu, dacă uh, Uh, persoanele uh, nu se cunosc și nu pot comunica în caz de accident, cred că lucrurile merg prea departe. Deci cred că trebuie să facem ceva uh, ca lucrurile să funcționeze și la nivel practic. Până la plenară sper că acest document să devină ceva mai pragmatic. Mulțumesc! Oral amendments, the deadline for them is... Termenul de depunere al amendamentelor, al amendamentelor orale este la 5 astăzi. Domnul Alcadraui. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu colegul Groș. Trebuie să evităm depunerea de amendamente orale suplimentare din punct de vedere al formei. E drept că termenul este la orele 17, însă putem să uh, depunem amendamente orale și după aceea eventual. Însă mai mult contează cum votăm, să vedem ce majorități se creează, pentru că astfel vom putea să transmitem un semnal clar cu privire la poziția Parlamentului. Și într-o fază ulterioară putem pregăti negocierile cu Consiliul care vor fi dificile. Atunci trebuie să ne concentrăm asupra a ceea ce considerăm că este important. Așadar, consolidarea rolului uh, organismelor de reglementare, perspectiva unui organism european de reglementare, toate alineatele care duc la consolidarea transparenței și a situației actorilor din sectorul feroviar. În fine, tot ceea ce permite să se uh, creeze condiții egale pentru operatorii din sector, pentru că acesta este obiectivul textului. Uh, Doresc să profit de ocazie ca să-i mulțumesc doamnei raportor. A primit multe critici de-a lungul timpului, astăzi este lăudată însă pentru că am reușit să ne atingem obiectivele într-un dosar extrem de complex. A trebuit să împăcăm și capra și varza până la urmă, ceea ce nu e niciodată ușor, mai ales când vine vorba de uh, separare. Am reușit să facem progrese și am găsit o soluție care ne dă uh, și o perioadă în care să analizăm toate consecințele unei astfel de măsuri. După aceea, Comisia va putea să reflecteze din nou și apoi vom discuta într-un cadru extins atunci când vom uh, discuta și despre Agenția Europeană Feroviară și despre liberalizarea sectorului feroviar în Europa. Din punctul de vedere al grupului meu, este esențial ca serviciile publice să continue să emită avizuri și să-și păstreze finanțarea. Un ultim aspect, dreptul de grevă, dreptul la grevă se menține, aspectele sociale integrate, de asemenea, toate acestea sunt elemente pozitive foarte importante pentru noi. Doamna Meissner, două minute. Am să încep și mai rapid, domnule președinte. În primul rând, primul pachet feroviar nu a fost implementat, știm bine, și deci trebuie să facem ceva pentru că avem nevoie de o piață feroviară europeană. Asta în primul rând. În al doilea rând, după cum a spus și doamna Serachiani, uh, există diferite idei, deci a trebuit să se construiască un compromis. Am reușit să facem progrese până la urmă cu ajutorul raportoarei. Am spus că dorim un organism de reglementare puternic, am reușit să obținem această prevedere Însă va trebui să mai discutăm de, uh, despre anumite elemente pe viitor. În legătură cu patru au existat aici multe tensiuni, până la urmă s-a adoptat, s-a propus de fapt o nouă formulare ce va putea fi votată, sperăm să se adopte. Uh, în cele din urmă, și vă garantez că nu am să vorbesc două minute, în legătură cu creșele acestea au fost uh, eliminate, însă se mențin să se mențină de anumite ateliere. Trebuie să vedem dacă acest lucru contribuie la competitivitate și sunt de acord cu domnul Kramer. Mulțumesc, doamnă Kramer. Domnul Van Dalen, două minute. Da, domnule președinte, două lucruri am de spus. În primul rând, am înțeles că domnul Tremosa ar putea să fie convins de avantajele separării. În țara mea această separare s-a făcut și a contribuit la sporirea concurenței în sectorul feroviar. Tarifele au scăzut și calitatea ce oferim consumatorilor a fost sporită. Poate că voi reuși să vă conving până mâine că separarea este un lucru bun și nu trebuie să lăsăm deoparte această opțiune. În al doilea rând, domnule președinte, vedeți aici cât de uh, voluminos e acest pachet. S-au tăiat mulți copaci ca să se producă hârtia pentru a scrie aceste compromisuri, dar poate că, domnule președinte, la sfârșitul votului vom ajunge la ceva bun. Mă întreb eu însă dacă va mai fi clar ce dorim fiecare la urmă. Eu aș vrea să o rog la sfârșitul votului pe doamna raportor să facă un rezumat, să ne spună ce am votat și, în al doilea rând, domnule președinte, ar trebui să mai discutăm despre acest volum enorm de amendamente, pentru că uh, avem uh, aceste amendamente enorme, apoi și o listă de vot separată, poate că mai bine ne întrebăm dacă n-ar fi cazul să mai stăm o dată la masă și să mai discutăm. Și o sinteză a votului după vot ar fi un lucru foarte folositor, după părerea mea. Pentru că aș dori ca mâine la sfârșitul votului să știe toată lumea ce am făcut. Următorul vorbitor. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că noua versiune a pachetului feroviar a fost foarte dificil de obținut. Aș dori să-i mulțumesc, doamnei raportor, și să le mulțumesc tuturor celor care au participat la negocierea dosarului. Am impresia că au fost suprimate foarte multe neclarități și că au fost acoperite multe lacune. Colegii au vorbit până acum destul de mult, eu am, aș dori să Mă refer doar la câteva aspecte. Mă bucură faptul că dimensiunea socială și-a găsit locul în acest dosar. Și uh, nu înțeleg că cum se poate să mai existe unii printre noi care să mai pună la îndoială drepturile lucrătorilor. În ceea ce privește concurența, Piața internă poate funcționa corect numai dacă există o concurență reală între modurile de transport. Din acest motiv, mi-e greu să accept formularea uh, de compromis referitoare la internalizarea costurilor externe. Pentru a garanta o adevărată concurență loială, avem nevoie de organe de control, de organisme de control independente care să verifice situația. Este necesar să adoptăm o propunere legislativă realistă. Acest tip de text nu poate uh, rezolva toate problemele și este absolut necesar să se investească mai mult în infrastructură și în material, respectându-se în același timp condițiile sociale, după cum s-a mai spus. nu este vorba de închiderea anumitor linii în detrimentul anumitor regiuni. Trebuie să uh, transmitem un semnal puternic prin acest pachet feroviar, să ținem cont de nevoile și de cererile consumatorilor. Mulțumesc, doamna Ayala Sender, două minute. Gracias, presidente. Sí, también felicitar. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să o felicit pe doamna raportor pentru munca sa titanică și să-i felicit și pe raportorii din umbră. Trebuie să vă spun că și eu sunt de acord cu doamna raportor în ceea ce privește necesitatea de a păstra o transparență maximă în domeniul finanțării. Finanțarea infrastructurii și finanțarea uh, gestionării infrastructurii. Vreau să-i spun domnului Cramer un lucru. Atunci când uh, vorbiți despre Spania, trebuie să știți că în cazul nostru separarea nu a adus la o deschidere a pieței. Domnule Cramer, dacă nu credeți că este așa, atunci pe unde credeți că trec trenurile care vin în circulă în Spania, dacă nu trec prin Pirinei? Sunt convinsă că aveți niște sugestii foarte interesante de făcut pentru a ameliora funcționarea pieței spaniole. Liberalizarea transportului de pasageri la nivel național, poate eu nu cred că e cazul și de altfel Parlamentul European are o poziție foarte clară în acest sens. Există o întreprindere care ar putea fi privatizată complet, fără separare. Este foarte posibilă această opțiune. Chestiunea separării este doar o problemă printre altele o chestiune care ne permite să mergem dincolo de o structură de holding național, ca să nu existe obstacole în calea unei integrări europene mai puternice. Sunt de acord că avem nevoie de organisme de reglementare naționale puternice și dacă vom avea încredere în aceste organisme, sper să și fie la înălțime și să fie în stare să ducă la bun sfârșit toate misiunile pe care le încredințăm în perspectiva integrării feroviare europene. Însă trebuie să vă spun că nu există situații privilegiate. Domnul Riche, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând constat că acest raport a fost extrem de necesar, păcat că nu am avut mai mult timp la dispoziție. E vorba de o reformare uh, și acest lucru mă bucură, cred că ne bucură pe toți, însă mi se pare insuficient cu toate acestea. În al treilea rând, luăm notă de dorința Comisiei de a uh, prezenta anul viitor un cadru de lucru referitor la două lucruri absolut necesare, separarea și deschiderea piețelor, două lucruri care nu se pot face unul fără altul. Și două observații. În primul rând, am înțeles că trebuie să ascultăm ce ne va spune Curtea de Justiție pe acest subiect eu vă spun că nu ar trebui ca uh, legislatorii să asculte ce spun judecătorii, ci invers, judecătorii trebuie să asculte ce spun legislatorii. Eu n-am mai văzut așa ceva. Și în al doilea rând, aici, la comisia noastră, este ultima instanță în care se mai discută despre separare între operatorii de infrastructură și prestatorii de servicii, pentru că acest subiect a fost discutat și rezolvat în toate celelalte domenii. În final, vreau să o felicit pe doamna raportor și să îi spun uh, ceva despre un conte francez foarte cel, o uh, uh, poveste, de fapt, din secolul XIX din Franța, povestea unei capre care a urcat pe munte ca să-și caute libertatea și la întoarcere s-a întâlnit cu lupul, s-a luptat toată noaptea cu lupul și dimineața lupul a mâncat-o. M-ar interesa să știu cine e lupul în domeniul feroviar, spune președintele. Mrs. Ticău, Doamna Țicău, două minute. Mulțumesc, uh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să o felicit pe doamna Serachiani. Am muncit foarte mult și cred că merită felicitările noastre. Uh, vreau să apreciez faptul că s-a sper se va accepta ca dezvoltarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare să fie realizată i după consultarea tuturor părilor interesate în special a sindicatelor a uniunilor sindicale din domeniu i a reprezentanilor utilizatorilor. cred că acest lucru este foarte important pentru că în multe din aceste discuii pe care le am avut uh, nu s a discutat foarte mult nici despre sindicate nici despre consumatori. Uh, de asemenea la articolul nouă am făcut un amendament trei sute cincizeci și șapte prin care am solicitat să se șteargă din propunerea comisiei formularea datoriile care provin din operaiunile filialelor nu sunt luate în considerare cred că acest lucru este greit să rămână această formulare întrucât aceste filiale au datorii i către autorităile locale ele sunt în general provenite i din obligaiile sociale i cred că este greit să nu luăm în considerare datoriile care provin din operaiunile filialelor care nu sunt uh, deci să nu fie luate în considerație. Uh, de asemenea cred că este important uh, să acceptăm faptul că atunci când vorbim de condiiile de acces la infrastructura feroviară acestea nu trebuie să conducă la imposibilitatea călătorilor de a primi informaii i de a cumpăra un bilet pentru a ajunge de la o localitate la alta indiferent de câi operatori de transport feroviar furnizează integral sau parial servicii de transport de călători între cele două localităi. Este important ca onor comisia să evalueze Uh, modul în care fora de muncă i condiiile sociale uh, se modifică uh, ca urmare a respectării normelor privind concurena în uniune i ultimul lucru pe care vreau să l menionez domnule preedinte se referă la amendamentul privind anexele opt cred că este amendamentul r. nu cred că este bine să cretem rata prin care ajutăm companiile Uh, care au trecut la sistemul ertms deci practic să aibă uh, cu douăzeci mai puin uh, taxe de acces la infrastructură. cred că în felul acesta favorizăm companiile operatorii foarte puternici i vor fi defavorizai cei care nu au reuit să investească suficient în ertms de aceea nu voi susine acest uh, compromis cred că este important să dăm ansa i operatorilor mai mici i mai noi pe piaă să aibă suficient timp să investească în ertms uh, i de aceea cred că e bine să pornim cu un discount mai mic pentru cei care au făcut aceste investiii. Mulțumesc! For the commission, Mr. Domnul Pache pentru comisie. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportoarei pentru munca extraordinară pe care a făcut-o. Cred că dispunem acum de baza necesară pentru a face progrese. Dacă îmi dați voie, domnule președinte, aș vrea să vorbesc despre o serie de amendamente și să vă spun cum le analizăm. Multe dintre amendamente arată că ne împărtășiți uh, poziția și multe uh, schimbări sunt propuse și de către comisie și suntem deschiși așadar pentru aceste clarificări. Amendamentele de compromis consolidează dispozițiile propuse de noi în anumite cazuri și suntem în uh, favoarea acestor schimbări. Extinderea duratei uh, strategiilor naționale și a uh, contractelor reducerea termenelor pentru balansare, pentru uh, echilibrarea conturilor, facilitarea, modularea taxelor um, în ceea ce privește zgomotul produs de transportul feroviar. Organismele de reglementare trebuie să ia decizii în termene rezonabile și trebuie să-și uh, crească cooperarea aș vrea să subliniez că trebuie să fim atenți la formularea acestor amendamente. Trebuie să ne asigurăm că nu uh, creăm uh, o povară administrativă prea mare pentru sector, pentru administrație și pentru comisie și să evităm efectul negativ uh, asupra pieței. Câteva amendamente sunt în spiritul abordării Consiliului din luna iunie și asta ajută cu siguranță. E cazul articolului 13 cu dispoziția cu privire la serviciile conexe sectorului feroviar. Propunerea se situează sub propunerea inițială a Comisiei, mai ales în ceea ce privește eliminarea dispoziției, în ceea ce privește separarea operatorului de um, operarea infrastructurilor de servicii, însă se va ajunge la un acord între Parlament și Consiliu. Aș vrea să notez că sunt niște amendamente care se află sub nivelul ambiției Consiliului sau amendamente care introduc uh, portițe de scăpare în legislație. Există unele amendamente care sunt o sursă de îngrijorare. Dacă sunt adoptate, Comisia nu le va susține. Și îl menționez uh, pe cel mai important, este cel legat de calculul uh, costurilor directe, anexa 8.1 obligația infra, gestionarilor de infrastructuri de a analiza creșterea prețurilor, competența organismelor de reglementare care vor putea să intervină din proprie inițiativă în ceea ce privește evoluția nedoită a pieței, articolul 36, și uh, sfera de acoperire a actelor delegate. În uh, toate aceste privințe, uh, sperăm că se va menține nivelul de ambiție al Comisiei sau cel puțin nivelul de ambiție al Consiliului. În ceea ce privește alte amendamente, voi încerca să trec în reviste. 3, 5, 7 al doamnei Țicău, în ceea ce privește datoria istorică, Într-adevăr, am uh, exclus uh, filialele din uh, această, um, această prevedere pentru că fie sunt întreprinderi feroviare și sunt întreprinderi feroviare actuale și sunt acoperite de legislație și dacă nu sunt întreprinderi feroviare, uh, conform orientărilor cu privire la ajutorul de stat, nu există niciun motiv să aibă un avantaj competitiv anulându-li se datoria istorică. De aceea am inclus această prevedere care sper că poate fi menținută. O observație în ceea ce privește amendamentul oral numărul doi la articolul doi, uh, amendament depus de domnul Marinescu și susținut și de altele, al, alți deputați. Uh, extinde derogarea de care beneficiază Eurotunelul de la reglementările cu privire la taxe. Este o chestiune complexă și uh, face obiectul preocupării Comisiei. Infracturile uh, finalizate după 88 poate face obiectul unor derogări, însă fac obiectul unor cerințe minime care trebuie menținute. Trebuie să fixeze tarife pe baza costurilor pe termen lung Știți fără îndoială că săptămâna trecută am deschis o procedură de încălcare împotriva Franței și Marea Britanie din cauza că Eurotunelul nu respectă această prevedere și cred că este esențial să se uh, asigure această uh, legătură și să se respecte achiul în domeniul feroviar. În ceea ce privește amendamentul uh, la articolul 6, uh, este inclus în uh, compromisul uh, A, e vorba despre transferul de fonduri între gestionarul de infrastructuri și holding. Capitalul care este deblocat poate fi rambursat la un moment dat, chiar dacă această prevedere pare de bun simț, este extrem de dificil, dacă nu chiar imposibil de aplicat bine de către un organism de reglementare care nu este echipat uh, pentru a o face. Și deci uh, avem o rezervă în privința acestui amendament de compromis. Uh, amendamentul 4 la articolul 10 e un amendament foarte simplu, se șterge cuvântul internațional și se permite accesul pentru pasagerii uh, interni. Acest uh, articol nu este suficient pentru a face acest lucru din punct de vedere practic și avem nevoie de pregătiri pentru a face propuneri în a doua jumătate a anului 2012. Trebuie, deci, să facem propuneri pentru o deschidere a, a uh, transportului uh, intern. La articolul 31, uh, uh, în ceea ce privește modularea tarifelor, uh, Ideea este interesantă, însă nu cred că o propunere de reformare este textul cel mai uh, adecvat pentru a face această propunere. E vorba despre programele care vizează reducerea zgomotului. Este o idee extrem de importantă, extrem de interesantă și facilitatea Connecting Europe, uh, de care va apărea peste câteva săptămâni, va avea în vedere tocmai uh, programele de reducere a zgomotului în statele membre. Dați-mi voie să închei cu o ultimă observație, domnule președinte. Este o observație pe care Comisia a făcut-o și în trecut. Există o serie de amendamente la articolul, uh, articole 4, 19, 21, 47 și 52 și 54 propunerea de reformare făcută de comisie nu amendează aceste prevederi. Regulile cu privire la propunerea de reformare spun că acestea nu trebuie să fie amendate substanțial, trebuie să se asigure o coerență, a propunere însă nu să se amendeze substanța. Uh, voi uh, confirma toate acestea și în scris, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Pache. În ceea ce privește ultima observație, am luat notă, însă Parlamentul este suveran. Doamna Sarechiane, Serachiani. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că voi putea fi foarte concisă, pentru că Comisia a lămurit mai multe puncte și a lămurit uh, și intervențiile colegilor. Am uh, lucrat într-un spirit de cooperare și aș vrea să mulțumesc uh, coordonatorilor și raportorilor fictivi. Obiectivul nu era de a înrăutăți textul. Ar fi fost uh, dificil să facem acest lucru, pentru că o bună parte din dispoziții nu puteau fi aplicate au uh, fost 17 uh, proceduri de încălcare, țin să vă amintesc acest lucru, și sunt uh, deschise 13 concilieri. Obiectivul nostru a fost, deci, să îmbunătățim textul. E posibil să avem un text perfect? Nu cred. Comisia și-a modificat parțial poziția în cursul lucrărilor și cred că acum e cazul să ne suflecăm mânecile și să facem munca cea mai importantă și anume să apărăm principiile principiul uh, legat de organismul de reglementare, disciplina în finanțarea infrastructurilor, costurile și angajamentele care figurează în articolele 6 și 7 în aceste privințe va fi uh, munca noastră grea. Votul se va, va fi complicat mâine, asta știu deja. În uh, cursul după amiezie veți primi o nouă listă de vot uh, pentru că s-au strecurat niște erori în lista inițială. Veți primi o nouă listă de votare și vă voi ruga să o verificați încă o dată pentru că uh, Vă dați seama că, având în vedere numărul important de amendamente și amendamente de compromis, era ușor să se strecoare o greșeală pe listă. Mâine va fi disponibilă lista de vot și dacă vor fi adoptate compromisurile, textul va rămâne complet coerent. Vom uh, avea, deci, uh, un uh, anumit uh, raționament care va decurge din vot și care va fi prezentat la sfârșitul votului. În ceea ce privește greva, greva nu a fost inclusă în text. Statele membre sunt uh, în mod clar sau mai puțin clar competente în domeniu. Și am considerat de aceea că acest element nu trebuie inclus în textul de reformare pot să vă spun despre ce state este vorba. Pot să vă spun cine este lupul, dar nu o să vă spun aici, în altă parte, dacă doriți. Thank you very much for that, Mrs. Mulțumesc, doamnă Serachiani. Votul este mâine, așa cum ați uh, spus, cu o altă listă de vot. Cred că am uh, putea să umplem un tren cu toate listele de vot din uh, ultimele săptămâni. Votul va avea loc la ora 9 și 40 mâine și amintesc deputaților să vină cu cartelele de votare. Mulțumim doamnei Serachiani. Urmează Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă. Examinăm amendamentele și rog, uh, îi rog pe cei care părăsesc sala să o facă în tăcere. Domnul Fleckenstein este raportorul. Vă rog, dacă părăsiți sala, vă rog să o părăsiți în liniște și dacă aveți o întâlnire, vă rog să vă întâlniți afară. Vă rog. is you know? yeah. Everybody is leaving the room.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 reprezentanții comisiei sunt cei mai gălăgioși la ora actuală. Aș vrea să se facă liniște pentru că înainte de a-i da cuvântul domnului Fleckenstein, aș vrea să-l îi urăm bun venit domnului Wim de Reuter, care este director executiv. Domnul de Reuter a fost numit în 2003 Poate că vă amintiți de domnia sa de dinainte de a fi numit uh, ca director executiv în comisie. A a avut un rol foarte important în activitatea EMSA și aș vrea să-i mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut. Cred că am dorit cu toții să îi mulțumim și să îi urăm uh, să-și petreacă bine Uh, perioada aceasta de după pensionare. Sper că acum, la ultima dumneavoastră vizită, nu vă vom face prea multe probleme. Îi dăm acum cuvântul uh, domnului Fleckenstein. Domnule președinte, dragi colegi, în primul rând, mulțumesc foarte mult raportorului din umbră. Îi mulțumesc uh, din inimă pentru că am avut o colaborare excelentă. Am elaborat o serie de compromisuri. Nu totul este posibil atunci când vine vorba despre compromisuri. Aș fi vrut să fim mai curajoși. Am uh, creat toate condițiile pentru a se întruni o majoritate vastă, în așa fel încât să uh, reușim ceva din partea Consiliului, în așa fel încât să obținem rezultatul uh, așteptat și să putem uh, avea un mandat pentru a negocia. În ceea ce privește amendamente, am examinat textele. Întrebarea este dacă toate competențele relevă de EMSA sau trebuie să fie extinse competențele și activitățile EMSA. Sigur că asta nu ar avea sens decât dacă ar fi o valoare adăugată europeană sau dacă raportul costuri-beneficii ar fi rezonabil. Nu vreau să citesc toate compromisurile. Aș vrea să fac unele observații. În primul rând, vrem ca platformele offshore să facă parte din misiunile EMSA. Cu atât mai mult cu cât Comisia și statele membre ceruseră o serie întreagă de contribuții din partea EMSA. Am preluat și ideea unui spațiu maritim fără granițe, pentru că, din punctul nostru de vedere, EMSA poate să aducă o contribuție utilă și pe acest plan. Un alt element important, din punctul meu de vedere, am spus foarte clar că EMSA ne poate ajuta în domenii importante, cum ar fi pregătirea navigatorilor. Nu EMSA este cea care poate organiza cursurile sau poate crea școli. însă ea dispune de informații privind la bunele practici la nivelul internațional și deci poate crea o rețea de schimb de bune practici. În ceea ce privește pirateria, ne-am uh, exprimat opinia și există un consens în această privință. Există trei puncte care nu au fost uh, incluse în compromisurile care ne interesează. Am discutat destul de mult pentru a vedea dacă măsurile de salvare trebuiau să facă parte din competențele EMSA. având în vedere actual, uh, activitățile sale actuale salvarea poate fi uh, privită din mai multe unghiuri. Salvarea în largul mării, de exemplu. Salvarea în largul mării nu este inclusă în compromisul, chiar dacă anumiți uh, deputați uh, acordau o mare importanță acestui aspect. O altă chestiune care a fost discutată este aceea a colaborării cu EMSA, dacă autoritățile naționale sau regionale trebuie să coopereze. În compromis, spunem că trebuie să fie vorba despre cele naționale, autoritățile naționale. Asta nu înseamnă că autoritățile uh, regionale nu colaborează cu EMSA. În ceea ce privește egalitatea șanselor, Parlamentul a adoptat rezoluții clare în domeniu. Nu trebuie să repetăm acest lucru, dar cred că trebuie să luăm în serios deciziile Parlamentului în cadrul EMSA și să cerem responsabililor să acționeze. am uh, exprimat un aviz favorabil în ceea ce privește activitatea EMSA și pentru că directorul este prezent, aș vrea să-i mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut până în prezent, împreună cu colaboratorii săi de la EMSA, pentru noi toți. Mulțumesc. Domnul Legrandes Pascual are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc uh, raportorului și aș vrea să spun foarte deschis că am lucrat foarte bine cu raportorul, a fost foarte eficient și aș vrea să îl laud pentru calitatea muncii pe care a făcut-o. Obiectivul este foarte ambițios, țin să spun asta. Până acum, EMSA a fost o organizație model. A lucrat bine. Îl felicit pe domnul De Roite, care a muncit foarte eficient și care merită aplauze din partea grupului meu. Întrebarea care se pune acum este dacă trebuie să extindem competențele EMSA. Personalul a crescut, integrarea platformelor offshore și lupta împotriva poluării au fost incluse în competențele EMSA pentru că era clar că aceste competențe trebuiau extinse. Suntem de acord cu acest punct de vedere și sper că raportorul va avea un mandat din partea noastră pentru a ajunge la un rezultat bun în această privință. Rezultatele sunt echilibrate și arată că acordăm acestei agenții o mare încredere. Aș vrea să prezint poziția noastră în mod telegrafic. În ce privește sarcinile acestei agenții, PPE-ul consideră că sarcina acesta trebuie să fie legată întotdeauna de securitatea maritimă. Încă de la bun început am fost împotriva extinderilor, extinderii competențelor la căile navigabile. Alte grupuri sunt de acord cu acest uh, demers. În ceea ce privește valoarea adăugată a cooperării și a coordonării cu alte politici ale Uniunii, suntem de acord cu această integrare. În ceea ce privește formarea uh, unui serviciu de pază de coastă, suntem de acord cu faptul că uh, există o valoare adăugată europeană, însă nu suntem pentru un serviciu european de pază de coastă și nu suntem pentru uh, creșterea numărului uh, școlilor de pregătire a acestor persoane. Profesia trebuie să fie mai atrăgătoare și este obiectivul amendamentului de compromis numărul 3. Suntem pentru consolidarea prevăzută de amendamentele 98 și 99 suntem pentru ca EMSA să sprijine Comisia în lupta împotriva fraudei. Nu suntem cu amendamentul 4. Suntem pentru respectarea echilibrului între sexe. Amendamentul 6 propune o recomandare în ceea ce privește propunerea de a se merge mai departe, considerăm că este excesivă. Am pregătit amendamente orale la amendamentul 90, uh, la amendamentul 98, la 122. Sper că vom putea conta pe susținerea colegilor noștri în acest sens. mă exprim în numele PPE-ului pentru că lucrăm pe baza unui consens. Comisia pentru Mediu și Comisia pentru Bugete au prezentat avize care sunt în uh, spiritul raportorului și presupun că votul de mâine va fi pozitiv și în felul acesta se va confirma calitatea muncii raportorului și a muncii uh, tuturor celor care au contribuit la acest raport. Doamna Bilbao pentru grupul liberal. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumim uh, raportorului. Nu este o formalitate această mulțumire, pentru că de la început uh, raportorul a făcut uh, o treabă excelentă. Nu vreau să repet ce a spus colegul meu. În propunerile de compromis suntem de acord cu toate propunerile, cu excepția numărului 6 E vorba despre participarea bărbaților și femeilor. Domnul de Grandes uh, mi-a spus că PPE-ul este împotrivă. De ce suntem împotriva acestui amendament de compromis? Acest amendament scoate referirea la echilibrul necesar între cele două sexe. nu e un capriciu al grupului liberal, țin să vă spun acest lucru. În luna iulie, Parlamentul a adoptat o rezoluție prin care obliga întreprinderile private să prevadă o participare echilibrată a bărbaților și femeilor în aceste consilii de administrație. Cum putem să renunțăm la acest gen de prevedere și să o includem doar în considerente, ceea ce reduce atenția acordată acestei chestiuni a echilibrului între sexe. Suntem de acord cu celelalte puncte, am discutat mult cu raportorul și aș vrea să spun, având în vedere cele spuse de raportor, că sunt trei amendamente la care cerem un amendament oral. 103, 61 și considerentul 8. De ce? Pentru că e vorba despre compilarea datelor legate de calificare. Cooperarea nu este prevăzută decât la nivel național și este păcat. Am avut deja ocazia de a spune acest lucru de mai multe ori. Există instanțe regionale care au competențe importante în anumite țări Iată de ce am vrea să se adauge cuvântul regional, nu numai la nivel național, deci, ci și la nivel regional. Sau să vorbim pur și simplu despre autorități competente, fără a preciza dacă este vorba despre region, autorități regionale sau naționale. Am prezentat un amendament oral. Este realitatea. E vorba despre repartizarea competențelor din țările noastre avem intenția de a prezenta un amendament oral și un amendament oral la amendamentul 115 pentru a prelua o parte din amendamentul 113 cu privire la cercetare. Scopul este să se aplice și la platformele petroliere și gaziere, ceea ce corespunde dorințelor mai multor uh, grupuri politice. În concluzie, cred că Parlamentul European ar fi putut merge mai departe, ar fi putut fi mai ambițios. Acest acord mi se pare că ține de ceea ce este posibil. În ceea ce privește competențele EMSA, cred că am fi putut evita ca EMSA să se construiască numai în, din cauza crizelor, așa cum s-a întâmplat până acum. Deci sunt pentru includerea platformelor petroliere și gaziere, spațiul maritim fără frontiere. Sunt de acord cu definiția în ceea ce privește pregătirea personalului maritim. Sunt de acord, chiar dacă regret faptul că majoritatea grupurilor nu au acceptat crearea unei școli europene care ar fi putut să dea un prestigiu mai mare pregătirii marinarilor și în ceea ce privește pirateria și această chestiune este importantă suntem de acord cu ceea ce s-a obținut. Mulțumesc, domnule de Reuter, pentru tot ceea ce ați făcut până acum și vă urez uh, mult uh, succes. Sper că veți avea mai puține responsabilități decât până acum. Sper că într-o zi vom ajunge la concluzia că e nevoie de un serviciu european de pază de coastă. Este bine să construim proiecte cu adevărat europene. Domnul Vandal. Domnule președinte, și eu uh, doresc să-i mulțumesc cu multă căldură raportorului pentru um, relația foarte deschisă de lucru pe care a avut-o cu noi și uh, faptul că pentru faptul că a primit uh, comentariile grupului nostru care au fost critice de multe ori. Aceste lucruri au de-a face cu modul în care percepem noi EMSA. Noi nu credem că uh, trebuie să eliminăm, să extindem toate competențele EMSA în ceea ce privește platformele petroliere offshore și controlul, uh, controlul de către statele membre a acestor uh, platforme este suficient la momentul de față. Există mai multe propuneri care merg prea departe, în opinia noastră. De ce așa deodată începem să reglementăm uh, totul la nivel comunitar în acest domeniu, în timp ce în alte domenii nu o facem? Există un amendament uh, de compromis care se bucură de susținerea noastră, un amendament referitor la integrarea EMSO în, EMSA în um, formarea navigatorilor. Sunt de acord cu acest lucru, însă în ceea ce privește extinderea sarcinilor, competențelor EMSA, cu aceasta nu suntem de acord. Doresc să îi mulțumesc domnului Reuter, pe care îl cunoaștem de mult, Sper că segmentul de viață care vă așteaptă va fi excepțional, că vă veți bucura uh, de sănătate și de multă fericire în anii care urmează. Mulțumesc, domnul Taylor, din partea vezilor, are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc și eu domnului Fleckenstein pentru modul în care a desfășurat negocierile cu raportorii din umbră în mod foarte eficient. Ne bucurăm să vedem că s-a inclus uh, chestiunea referitoare la instalațiile offshore. Cred că raportorul a gestionat cum trebuie um, îngrijorările cu privire la mediu pe care le-am exprimat noi. Consolidarea coordonării între agenții cred că este un bonus în special atunci când se evită suprapunerea eforturilor. Acest lucru a fost la bun început uh, una dintre chestiunile pe care eu doream să le incorporăm în acest raport. Vom prezenta un amendament oral la amendamentul de compromis numărul 1. Un amendament foarte simplu. Am discutat acest lucru la reuniunea cu raportorii din umbră o chestiune legată de rolul EMSA în asigurarea um, de asistență pentru salvare. Noi vom avea un amendament oral pe care vă vom ruga să îl susțineți. Noi dorim să includem cuvântul rescue, salvare, în uh, paragraful referitor la asistență pentru salvare. în spiritul cooperării, noi dorim să susținem uh, acest amendament și dorim ca și dumneavoastră să faceți la fel. Mulțumesc. Doamna Maisner are cuvântul. Nu. Am făcut o greșeală. Domnul Kolocek a cerut cuvântul mai devreme. Îmi pare rău că și la dezbaterea precedentă v-am sărit. Vă rog să mă iertați. Eu uh, vă rog să mă iertați, sunt mic de înălțime și sunt în spate, departe de toți și, uh, spre deosebire de colegii mei, nu am experiență în domeniul maritim, am făcut caiac ca noi, dar atât, la atât se limitează experiența mea în legătură cu valurile, am câteva observații în ceea ce privește instalațiile offshore. Instalațiile din larg, cred că aceasta este o problemă foarte importantă și cred că EMSA poate să incorporeze în activitățile sale câteva aspecte pe care noi le-am menționat în text. Chestiuni legate de accidentele care au loc în larg. Cred că uh, trebuie să abordăm, uh, să avem o abordare similară ca în alte domenii. În ceea ce privește certificarea și pregătirea navigatorilor, chiar și Cehia Republica Cehă, care nu are ieșire la mare, are o instituție, o școală pentru formarea navigatorilor. Există o asociație de 18 școli în uh, acest domeniu. Și Comisia Rinului joacă un rol primordial în acest sens, în coordonarea, coordonarea programelor de studiu, în recunoașterea certificărilor și așa mai departe. Nu am uh, creat nimic uh, nou, nu inventat, am inventat roata. Toate aceste uh, structuri există deja de mult. Doresc să susțin eforturile de coordonare și cred că EMSA și Comisia ar trebui să coopereze mai strâns cu această Comisie a Rinului, pentru că această comisie reprezintă un exemplu excelent de recunoaștere reciprocă a diplomelor. Acum are cuvântul doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva chestiuni, pentru că deja s-au spus foarte multe lucruri importante aici. Domnul de Gran, domnule de Grandes Pascual, aș vrea să vă spun că paza de coastă europeană, introducerea pazei de coastă, cred că este un lucru care merită luat în uh, considerare, pentru că Parlamentul și-a dorit dintotdeauna acest lucru, chiar dacă nu l-a obținut încă. De asemenea, cred că ar trebui să existe și un mandat de verificare în acest sens. Chiar dacă nu sunteți uh, de acord dumneavoastră, statele membre sunt de acord cu crearea unui astfel de serviciu. În ceea ce privește formarea navigatorilor, știm deja că există că aceste uh, meserii uh, sunt tot mai populare, nu numai în rândul bărbaților, ci și în rândul femeilor. Și uh, cred că putem să ne gândim la introducerea unui fel de program Erasmus pentru mare, pentru formarea în acest domeniu al navigației, atât pentru femei, cât, eh, pentru bărbați, cât și pentru femei. Și insist asupra acestui lucru nu numai pentru că sunt femeie, sunt foarte multe femei capitan de vas, capitani excelenți, trebuie spus, și cred că ar fi bine ca acest echilibru de gen să fie luat în considerare și în cadrul EMSA. Mă opresc aici. Mulțumesc, domnul Calemițos, din partea Comisiei cuvântul. Vă rog să așteptați puțin pentru că doamna Ayala se dorește să ia cuvântul. Președintele, da, din păcate nu sunt uh, foarte atent întotdeauna la ce se întâmplă în sală. Eu avem impresia, domnule președinte, că pe lista dumneavoastră sunt mai multe nume. Se pare că toți coordonatorii doresc să intervină. Doresc și eu să mulțumesc uh, domnule Fleckenstein pentru eforturile depuse în sensul îmbunătățirii uh, unei agenții foarte importante pentru Comisia noastră de transport, pentru că de la bun început, atunci când, uh, am, când s-a creat această instituție, instituție, traversam o criză și criză după criză, iată că această agenție a reușit să evolueze și să se îmbunătățească. Cred că propunerile actuale reprezintă și ele îmbunătățiri suplimentare și sunt de acord cu doamna Bilbao. Dorim să extindem uh, competențele agenției pentru a include și pe platformele petroliere și de gaz, pentru că înțelegem că pot exista acolo probleme. Există de asemenea și uh, problema centralelor eoliene și hidraulice din larg, care sunt tot mai numeroase. Trebuie să extindem competențele EMSA pentru a include și acestea, pentru a evita problemele de securitate. Dar, bineînțeles, pericolul cel mai mare îl reprezintă în continuare platformele petroliere și gaziere. Raportorul a încercat să țină cont de uh, evoluțiile din cadrul sectorului aerian. Există deja o comisie consultativă. Cred că uh, Același lucru se poate face și în cazul EMSA, și anume ca EMSA să se deschidă și mai mult în privința uh, pasei de coastă europeană sau crearea unei școli de navigație europeană. Cred că da, aceste inițiative sunt bune, ne-ar da mai multă vizibilitate și cred că am reușit să um, ne bucurăm de susținerea publicului european. Mă voi uh, adresa acum domnului uh, Vilei Mărte să-i mulțumesc pentru eforturile sale admirabile. Îi doresc foarte mult noroc uh, în uh, anii ce urmează. Îmi amintesc uh, că am avut și câteva dispute în cadrul Comisiei de Control Bugetar, dar iată că totul e bine când se termină cu bine. Mulțumesc! Domnule Calemițos, acum aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ne iertați pentru întârziere. Tocmai alegeam noul președinte executiv al EMSA pentru că domnul de Roite, care uh, s-a descurcat foarte bine până acum, uh, uh, a decis să ne părăsească prea devreme, deci ne-a obligat la acest exercițiu. Dorim și noi să mulțumim domnului raportor pentru eforturile depuse, mulțumim și pentru compromisuri și noi suntem pentru chestiunile legate de uh, pregătirea navigatorilor și chestiunile legate de piraterie. Dorim să facem câteva precizări și una cred că poate pune anumite probleme. În primul rând, uh, chestiunea adăugării cuvântului rescue această activitate de salvare este uh, una foarte importantă. Nu știu dacă EMSA este în măsură cu resursele de care dispune acum uh, să realizeze aceste sarcini. Însă EMSA poate furniza informații de actualitate statelor membre implicate în astfel de activități. În ceea ce privește uh, crearea unui serviciu european de coastă, cred că mai e mult până departe în acest sens. Pazele de, paza de coastă la Mediterană sau la Marea Nordului uh, ar fi utile în uh, executarea sarcinilor de salvare, într-adevăr. Chestiunea care ne preocupă cel mai mult uh, este cea legată de instalațiile offshore. Considerăm că aceste amendamente merg puțin dincolo de capacitățile uh, imediate și viitoare ale EMSA și nu putem uh, să uh, punem pe umerii uh, personalului EMSA prea multe sarcini legate de uh, acțiune la nivel național. Nu putem face acest lucru la ora actuală. Noi intenționăm să venim cu o propunere care va da uh, care va vorbi despre competențe europene care să poată fi executate de EMSA sau de alt organism. Deocamdată EMSA nu are competențe în acest sens. Se spune, da, agenția trebuie să meargă și să evalueze activitățile uh, statelor membre în domeniul poluării, dar cred că uh, este imposibil să facem acest lucru la ora actuală. Ceea ce putem face noi este următorul lucru. În cazul unui eveniment uh, poluator, noi putem uh, folosi resursele de care dispunem uh, pentru a coordona, ne coordona cu statele membre și să ajutăm statele membre să rezolve problema. Mai e și chestiunea supravegherii de către un terț independent. S-a vorbit despre acest lucru. Încă o dată trebuie să vedem dacă și cum putem face acest lucru, putem realiza acest lucru dacă uh, răspunderea primordială va reveni statelor membre și dacă se dorește să existe o parte terță care să evalueze modul în care se desfășoară activitățile, atunci putem vedea ce se poate face ca urmare a uh, propunerii comisiei. Însă, în momentul de față, nu avem uh, la nivel european uh, dispozitivul necesar pentru a derula astfel de activități. Poate că putem introduce niște competențe ale EMSA la următoarea rundă de modificări ale acestui act legislativ, însă pentru moment nu avem uh, prevederi, prevederile necesare. Avem uh, câteva preocupări în legătură cu anumite amendamente de compromis, însă putem fi de acord cu uh, o mare parte a textului la care au ajuns raportorul și raportorii din umbră. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Înainte de a da cuvântul încă o dată raportorului, domnule de Reuter, voi face abuz de poziția mea de președinte și vă voi lăsa să spuneți câteva cuvinte dacă doriți să interveniți acum. Thank you, Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor membrilor Comisiei TRAN care au avut cuvinte atât de frumoase despre EMSA și despre directorul său care se retrage. Mă bucur să constat că până acum nu v-am dezamăgit. În al doilea rând, propunerile făcute de Parlament sunt foarte importante și mă bucur foarte mult să văd că chestiunea formării și a promovării carierei de navigator se află acum pe ordinea de zi. Este un punct important, este un subiect care a fost cam orfan până acum, nimeni nu dorea să-și asume această problemă, toată lumea era de acord că trebuie să se facă ceva și acum se vor putea întreprinde și măsuri dacă se vor da curs ideilor dumneavoastră. Ceea ce privește chestiunea destul de complexă a instalațiilor offshore, nu cred că e cazul să vorbesc prea mult, însă, dacă îmi permiteți, aș face o sugestie. La amendamentul oral B, la sfârșit, ultima parte din amendamentul oral se referă la coordonarea reacției la poluarea cu petrol. Și mă întrebam dacă nu e cumva cazul să se vorbească despre contribuirea la reacția la poluarea cu petrol. Noi avem contracte cu o flotă de 20 de nave de recuperare a petrolului. Este, uh, ideea este că ele trebuie să contribuie la curățarea petrolului. Și noi vom efectua coordonarea la fața locului în cadrul mecanismului de protecție civilă, așadar autoritățile naționale ale statului celui mai afectat sunt cele care ar trebui să se ocupe de coordonare. Doar o sugestie, pentru că ă, nu contestă nimeni că EMSA va recupera, va curăța petrolul și va contribui în mod decisiv la reacția la poluare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Fleckenstein! Yeah, all right. Uh, I've got a question. Am, uh, am o întrebare. Vreau să mă asigur că colegul nostru a înțeles bine amendamentul oral pe care îl voi depune. Conținutul amendamentului oral nu se referă deloc la activitățile de căutare, ci numai la rescue, la salvare. Deci, dacă se înțelege acest lucru, e foarte bine. Nod or shake. Dați eh, din cap în semn de da sau în semn de nu? De, din păcate, eh, aceste două, search and rescue, căutare și salvare, merg împreună. Se trimit elicoptere, se trimite paza de coastă, se trimit nave. Acestea nu țin de responsabilitățile EMSA. EMSA nu are capacitatea de a se ocupa de acestea. Autoritățile locale au la dispoziție mijloacele pentru salvare. EFSA are la dispoziție sistemele de informații, poate contribui la coordonarea între statele membre în acest proces. Uh, Însă, să spunem că EMSA ar avea elicoptere, avioane și nave pentru a face operațiuni de salvare, nu se poate, nu face parte din mandatul său actual. Dacă vom avea un uh, serviciu european de pază de coastă pe viitor, poate că ei vor reuși să se ocupe, dar deocamdată nu suntem acolo. Domnul Fleckenstein. Foarte pe scurt, domnule președinte, am mai spus acest lucru, a trebuit să încheiem niște compromisuri și toată lumea a trebuit să-și aducă aportul. Însă, acest lucru nu înseamnă că trebuie ca munca noastră să fie desconsiderată. S-a vorbit despre piraterie, despre formare, despre foarte multe teme. Nu s-a vorbit despre uh, altceva decât despre formare. Mai există un termen care seamănă cu acesta în limba germană. Poate ar trebui să fac o psihanaliză ca să văd de ce am spus alt cuvânt în, afar, în loc de cel pe care doream să-l spun. Statele membre nu ne-au prezentat cerințele lor. Dacă vă deranjez, mă opresc, spune vorbitorul. Mă opresc aici. Sai. <laughs> Ja. Hij stopt er nou mee omdat jullie zitten te praten. Also nogmaal vielen Dank aan die Berichterstatter. An... Bine, mulțumesc raportorilor din umbră. Poate că bărbații ar trebui să se întâlnească fără femei. Ar fi mai uh, puțin jenant. Doamna Bilbao are dreptate în multe privințe. Ar fi ușor să luăm decizii în favoarea egalității de șanse, așa. Președintele, nu doresc deloc să mă amestec aici. Votul la comisie va avea loc mâine și la plenară în noiembrie. Dacă Există un acord, raportorul are posibilitatea de a mai discuta cu noi la coordonatori în cadrul procedurii ordinare. Mulțumesc foarte mult! Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul domnului Marinescu privind politica UE în domeniul concurenței. E vorba de un aviz, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Mulțumesc de asemenea colegilor pentru... Marinescu iarăi colul comisiei este cel care se agită. Domnul Marinescu. Președinte, mulțumesc colegilor pentru <clears throat> amendamentele uh, depuse. Cred că majoritatea uh, aduc valoare adăugată acestei uh, opinii. În ceea ce privete transportul feroviar, am uh, propus un compromis care a fost uh, acceptat, care aduce pe lângă factorii prezentați în opinie deja, realizarea spațiului feroviar unic european, liberalizarea pieței, un organism de reglementare uh, puternic, aduce și necesitatea asigurării calității serviciilor și a standardelor sociale necesare angajaților. Referitor la <coughs> transportul Aviatic. S-au adăugat uh, amendamente care susțin problema ajutoarelor de stat în aeroporturile uh, regionale, dreptul pasagerilor de a prezenta reclamații în cel mai scurt timp, practica anumitor transportatori aerieni de, aerien de a restricționa accesul pasagerilor la bord cu articole achiziționate în uh, aeroporturi și s-au adăugat la factorii din opinie monitorizarea ajutoarelor de stat uh, uh, acordate întreprinderilor low cost, alocarea echilibrată și utilizarea eficientă a sloturilor, finalizarea cerului unic uh, european. Drepturile pasagerilor sunt din nou un punct important din opinia noastră. În industria turismului se menționează din nou necesitatea armonizării treptate a sistemului de clasificare a serviciilor de cazare și am mai menționat și implementarea celei de-a treia directive poștale și am adăugat uh, dintr-un amendament uh, necesitatea să se asigure că uh, concurența nu duce la dumping social. Cam astea sunt mențiunile mele. Mulțumesc încă o dată pentru contribuția colegilor. Thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule Marinescu, domnul Al-Kadraui. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi succint. Suntem de acord cu raportul colegului nostru, domnului uh, Marinescu. Dați-mi voie însă să-mi exprim surprinderea în ceea ce privește propunerea de compromis. Recunosc că raportorul face o încercare de a aduna anumite amendamente, însă nu am fost implicați în redactarea compromisului. Ne-ar fi plăcut dacă cei care au depus un amendament înlocuit acum de compromisul acesta, ne-ar fi plăcut dacă respectivele persoane ar fi fost consultate pentru a face măcar sugestii și pentru, a adapta, pentru a se adapta această propunere de compromis. Compromisul A include multe elemente bune, însă în amendamentul pe care îl depusesem eu se vorbea despre importanța serviciului public și elementul acesta nu a fost uh, preluat în text. Pentru că atunci când se vorbește despre concurență, nu putem vorbi doar despre funcționarea pieței ca atare, Trebuie să se sublinieze și faptul că obiectivul nostru este ca serviciile uh, furnizate utilizatorilor să fie de calitate. Vorbim despre căile ferate aici, însă e valabil și pentru alte moduri de transport. E singura rezervă pe care voiam să o exprim. Ideal ar fi să mai adăugăm câte ceva. Ar fi bine să rămânem, să păstrăm legătura pentru a putea discuta. Mulțumesc, domnul Dibacă. Mulțumesc, domnule președinte. Și noi apreciem munca efectuată de domnul Marinescu. În calitate de raportor din umbră pentru grupul ALDE, am depus o serie de amendamente care privesc mai ales deschiderea piețelor pentru diferitele moduri de transport și mă bucur să constat că raportorul a susținut aceste amendamente. E vorba despre controlul ajutoarelor de stat, nu doar indirecte, ci și prin subvenții, uh, taxe și așa mai departe. Deci trebuie să avem o imagine clară în privința obstacolelor. Există și un amendament cu privire la căile ferate. Domnul Tremosa a participat aici și în ceea ce privește transportul aerian am încercat să divizez mențiunea 2 din motive de transparență și uh, cred că trebuie de asemenea să uh, existe o marjă suficientă în text. În ceea ce vește compromis și ceea ce spunea domnul Cadraui, este adevărat că ar trebui să se revizuiască metodologia, însă nu am niciun fel de probleme cu propunerea de compromis așa cum a fost formulată ea. Și așteptăm votul de mâine. Domnul Kramer. Mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră. În ceea ce privește compromisul, compromisurile. În ceea ce privește serviciile de interes economic general, nu știu dacă le mai putem adăuga sau cita în mod explicit. Mobilitatea este un serviciu de interes general. Nu este vorba aici doar de concurență și statul trebuie să garanteze acest lucru. Domnule Riche, amendamentul 15 al dumneavoastră, am fost cu toții de acord ca autoritatea de reglementare să fie puternică și independentă și am spus că ne dorim o astfel de autoritate și acum dumneavoastră doriți să o eliminați. Nu mai înțeleg, pur și simplu nu mai înțeleg. Amendamentul 15, nu? Nu la asta vă referiți. Domnule Bar, în ceea ce privește acest uh, impozit din Franța impus firmelor străine este într-adevăr insuportabil. Mai avem și chestiunea gării de la Milano, Milano Centrale, unde nu toate trenurile primesc autorizația de a intra în gară. Și atunci aeroporturile regionale. E... Și asta este altă poveste. Dacă mi se spune că trebuie trecute două poduri ca să ajungem, de exemplu, până la Dortmund și că acest lucru înseamnă 600 de bilete și că până la urmă, la sfârșit de an, au fost ar fi 6.000 de bilete și la sfârșit de an ne dăm seama că au fost doar 200. Putem continua subvențiile? Este un fel de subvenționare indirectă dacă finanțăm aceste aeroporturi care nu sunt rentabile. Mai este un lucru foarte important drepturile pasagerilor. Am obținut astfel de drepturi, însă știm că încă nu există o competitivitate aici. Atunci când un tren are întârziere de o oră, pasagerii primesc o despăgubire. Dacă un autobuz are întârziere, nu se prevede absolut nimic și pentru companiile de transport aerian e cu totul altă poveste. Dacă depui o plângere la o astfel de companie, până primești un număr de telefon, până suni, până îți răspunde cineva, până îți dă și un răspuns, durează ani de zile. Deci e foarte bine să facem noi legi frumoase, dar dacă după aceea nu se implementează, utilitatea este zero. Mulțumesc. Kolicek. Domnul Kolicek. Děkuji, pane předsedo. Mulțumesc, domnule președinte. Consider că acest raport este foarte interesant. Ce a spus domnul Kramer adineauri arată foarte clar că uh, nu vedem clar, nu urmărim clar legăturile între diferitele rapoarte. Există o problemă de traducere? Întreabă vorbitorul. Cel mai important pentru toate modurile de transport este să nu uităm că trebuie să se ajungă la același nivel în toate statele membre ale Uniunii Europene. La primul punct pe care l-am discutat, ați refuzat să se includă costurile sociale. Atunci când am discutat primul pachet feroviar, iar acum, în acest raport, ați aprobat că este absolut necesar să se includă costurile sociale în legătură cu toate modurile de transport. Deci vă rog să țineți cont de acest lucru. Ori de câte ori doriți să faceți o liberalizare, toate modurile de transport, inclusiv turismul, când vă referiți la așa ceva, trebuie să țineți cont de fundalul social al tuturor activităților. Mulțumesc! Domnul Riche. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Vreau să-l felicit pe Marian Marinescu pentru raport. În acest raport uh, se uh, face referire la subiectele de transport și la implementarea lor și vreau să-i răspund colegului. Uh, atenție, trebuie să se înceapă discutarea amendamentelor de la numărul 1, nu de la 15. Amendamentul 5 este depus tot de mine și subliniază că este necesar ca autoritatea de reglementare națională să fie puternică și să existe o coordonare la scară europeană. Aceste elemente trebuie considerate condiții preliminare înainte de liberalizare. Și la 15 am cerut suprimarea unei formulări mai slabe. Vă rog frumos să fiți atent. Amendamentul 5 contează, nu 15. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, atunci doamna Bronz de la Comisie. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule raportor. Deocamdată, Comisia nu dorește să comenteze amendamentele. Eight. Mr. Marinescu. Domnule Marinescu. Mulțumesc eh, încă o dată, doar să-i răspund domnului El Cadraui eh, Compromisul a fost uh, construit cu consultarea tuturor colegilor care au depus uh, amendamente la respectivul paragraf. De la biroul domnului El mi s-a comunicat că nu uh, dorește să intre în, în, în acest compromis, chiar dacă în compromis se menționează calitatea serviciilor legată cu Uh, standardele uh, necesare sociale pentru, pentru uh, angajați. E adevărat, nu este tot textul din amendament în compromis, dar totuși este menționat o parte din amendamentul colegului. Mulțumesc! Okay, we're racing through. Mulțumesc. Iată că mergem repede. Votul mâine la comisie și la plenară. Mă scuzați, votul la Comisia Econ are loc în 22 noiembrie. Nu știu când se votează în plenară. Bun. Credem că doamna Lichtenberger e pe drum, deci luăm o pauză de uh, 10 minute de consolare, cum spun americanii. Vă rog să reveniți peste 10 minute pentru că vom continua dezbaterea.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 So, as you all saw, Mrs. Lichtenberger came. După cum ați, ați văzut, uh, doamna Lichtenberger a sprintat până aici ca o adevărată atletă. Așa că vom începe încă o dată ședința, reluăm lucrările. utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor. Analizarea amendamentelor. Doamna Lichtenberg are cuvânt, a cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă rog să mă iertați pentru întârziere. A trebuit să votăm la Comisia Jurii Întotdeauna uh, dosarele importante din aceste două comisii au loc în același timp. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care au uh, depus uh, amendamente. În total am avut 200 de amendamente, ceea ce înseamnă că acest subiect este luat foarte în serios de Comisia pentru Transporturi, lucru care indică importanța acestui dosar. Există, într-adevăr, o interfață între transporturi și lupta împotriva criminalității, terorismului, protecția datelor și confidențialitatea. Avem deja multă experiență, avem și multe informații care ne-au parvenit în ultima perioadă în legătură cu acest subiect. Am lucrat uh, cu companiile aeriene, uh, am uh, abordat subiectul rezervărilor pe calculator CRS-ul, dar la ultima sesiune de la Strasburg, din păcate, nu am avut uh, timpul de a mă întâlni cu raportorii din umbră pentru a discuta problema scanerelor corporale. Nu erau gata traducerile, însă acum ele sunt disponibile. Și, foarte rapid, doream să reiau câteva dintre observațiile care mi-au parvenit prin amendamentele colegilor. Eu uh, voi ține legătura cu dumneavoastră uh, prin toate modurile pe care le-am la dispoziție. Vom organiza și reuniuni ale coordonatorilor, ale raportorilor din umbră pentru a lucra în mod optim împreună. Nu suntem presați. Comisia pentru Libertăți Civile va interveni în lucrări mult mai târziu. În legătură cu amendamentele, acestea au fost uh, grupate pe marginea subiectelor esențiale pe care le-am discutat și vă voi spune pe scurt despre ce este vorba. În primul rând, în afară de uh, lupta pentru combaterea terorismului, dorim uh, să facem ceva și în privința unui concept juridic destul de vag, și anume infracțiunea gravă. Această noțiune poate fi interpretată în moduri diferite, în mod foarte nuanțat. Important, importantă pentru noi este securitatea juridică și aceasta trebuie să fie prioritatea numărul 1. Trebuie, bineînțeles, să ne ocupăm și de consecințe și de modul în care aceste legi vor fi implementate și respectate. Eu doresc să discut cu autorii amendamentelor, pentru că există multe nuanțe uh, de la un stat membru la altul, uh, noțiunea de infracțiune gravă și infracțiune foarte gravă este interpretată diferit uh, în statele membre. Nu vreau să stârnesc conflicte semantice. Frauda în anumite state membre este, este considerată o infracțiune gravă, ceea ce în niciun caz nu este valabil în toate statele membre. De exemplu, aceasta nu reprezintă una dintre amenințările la adresa sectorului aerian. Deci va trebui să discutăm aceste chestiuni și să nu uităm un lucru. Nu e vorba doar de date referitoare la pasageri și de modul în care aceste date sunt prelucrate. Nu doar așa lucrăm împotriva criminalității. Există cooperare la nivel judiciar, există și proceduri comune de anchetă și toate aceste lucruri ar fi trebuit să existe de mult. Ele ar trebui să funcționeze perfect. Dacă, să nu spunem cumva că dacă limităm uh, lupta împotriva terorismului, vom deschide ușa altor forme de infracționalitate, de criminalitate. Nu aceasta este ideea pe care o susțin eu. Există tot felul de măsuri de combatere a criminalității care funcționează mulțumită cooperării judiciare și mulțumită urmăririlor care se fac plecând de la datele concrete care ne sunt transmise de companiile aeriene și cred că lucrurile trebuie să fie foarte clare în această privință. Intenția mea nu este să redefinesc conceptele. Cred că trebuie să rămânem la definițiile pe care le avem la ora actuală și să încercăm eventual să eliminăm acele elemente care generează incertitudini la nivel juridic sau care ar putea um, da naștere la interpretări diferite în statele membre. Aș dori să discut uh, acest subiect uh, cu autorii amendamentelor pentru a ajunge la un amendament de compromis. Încă o chestiune, în legătură cu metoda, metodele push și pull. Tendința majoritară este să spunem că în Europa se utilizează metoda push și se spune că pul nu trebuie să fie pus la același nivel. Și anume, dacă o persoană vrea să caute în sistemul uh, de rezervări, dacă dorește să-și facă rezervări pe calculator, acest lucru este destul de uh, greu de înțeles pentru noi din uh, în concepția noastră europeană. Majoritatea amendamentelor merg în acest sens. În ceea ce privește metoda push, cu această metodă, există probleme cu anumite companii aeriene sau cu anumite uh, sisteme de rezervări electronice. Cred că trebuie să fim foarte preciși când redactăm această parte a textului și să nu cumva să introducem nivele juridice diferite între statele membre ale Uniunii Europene. Trebuie să ne întrebăm ce se întâmplă atunci când o companie aeriană nu transmite datele. Domnul Riche a depus în acest sens un amendament foarte interesant. A vorbit despre sancțiuni. Să nu mergem atât de departe încât să uh, retragem licența companiei aeriene respective, pentru că este posibil să existe o problemă tehnică care să se afle la uh, baza netransmiterii datelor. Deci să fim oarecum flexibili, dar această problemă este importantă și ea a fost abordată în mai multe amendamente. Sunt uh, destul de multe amendamente referitoare la anexă, care sunt datele care trebuie să figureze definitiv în această anexă. În special, uh, doi uh, colegi au depus amendamente în legătură cu anexa Cred că trebuie să încercăm să ajungem la un amendament uh, uh, comun, mai degrabă decât să avem 97 de amendamente pe care să le votăm. Deci ar fi o idee bună să regrupăm aceste amendamente, să le cumulăm autorii amendamentelor uh, probabil că doresc să discute anumite chestiuni cu mine. Nu vreau să monopolizez microfonul și să abuzez de răbdarea dumneavoastră. După cum v-am spus, vreau să organizez o reuniune cu raportorii din umbră și vreau să mă întâlnesc și cu autorii amendamentelor astfel încât cei, și cu cei care nu sunt uh, membri ai comisiei noastre, pentru că sunt multe elemente pe care trebuie să le discutăm. Domnul de Grandes Pascual, de la PPR, cuvântul. Sí. Gracias, señor presidente. Uniunea Europeană se Uniunea Europeană se bazează pe valori universale, cum ar fi demnitatea umană, libertatea, egalitatea, solidaritatea, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, conform principiilor democrației și ale statului de drept. Terorismul este una dintre încălcările cele mai grave ale acestor principii. Datele PNR, chestiunea pe care o analizăm astăzi, Datele acestea pot ajuta la, util, la lupta împotriva acest, uh, acestei infracțiuni și altor infracțiuni transnaționale. Reprezintă un uh, adaos uh, interesant la alte modalități de control. Datele PNR au mai multe elemente și nu rare ori Comisia pentru Libertăți este în conflict cu subiectul care, subiectele care ne preocupă pe noi. Este normal. Raportul acesta ține de Comisia pentru Libertăți și nouă ni se cere un aviz. Trebuie să vedem, deci, dacă ne limităm la competențele stricte ale Comisiei Trans nu aș vrea în niciun caz să limitez competențele cuiva. Însă, dacă vorbim despre competențele comisiei noastre, ale Comisiei pentru Transportul, nu avem probleme cu acest raport. Sfera de acoperire a directivei nu adaugă ceva la sistemul de luptă împotriva delinvenței și criminalității organizate. Vom avea ocazia să discutăm și în particular despre asta. Doamna raportoare a urmat recomandările Autorității Europene de Control al Datelor și crește garanțiile cu privire la protecția datelor. În amendamentele mele vorbesc despre agențiile de voiaj și companiile aeriene. M-am uh, limitat la competențele stricte ale um, Comisiei pentru Transporturi. Și am discutat cu colegii despre toate aceste aspecte. Cred că nu ar trebui să se colecteze mai multe date decât se colectează la ora actuală prin uh, sistemul de informații cu privire la pasageri. Volumul transferurilor trebuie de asemenea să fie avut în considerare. Este un raport pentru aviz care a făcut obiectul la numeroase amendamente, ceea ce arată că dosarul PNR pune multe probleme. Voi depune mult mai multe amendamente decât am depus aici, în Comisia pentru Libertăți Civile. Sper că vom avea ocazia să ne reunim pentru a discuta despre acest punct. Nu am făcut acest lucru din uh, cauza unor probleme care nu țin de noi, însă sper că vom avea ocazia să discutăm. Întrebarea este dacă ne vom limita la competențele Comisiei pentru transportul sau dacă mergem mai departe. Nu putem priva pe nimeni de libertatea de a-și da avizul. Doamnă raportoare, sper că vom ajunge la un compromis, vom încerca să vă facilităm misiunea, puteți fi sigură că vom lucra și vom uh, uh, ajunge la propuneri din partea Comisiei pentru Transporturi. Însă trebuie să hotărâm dacă vorbim despre tot sau ne uh, limităm la um, raportul nostru. Doamna Țicău. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, vreau să um, o susțin pe doamna Lichtenberger în munca pe care a desfășurat-o. Cred că raportul este unul excelent și cred că vom putea ajunge la un compromis care să aibă o foarte largă majoritate. Uh, în principiu am făcut uh, mai multe amendamente prin care ca i ali colegi de ai mei am cerut ca analiza datelor uh, pnr uh, să servească exclusiv la prevenirea i detectarea infraciunilor cu caracter terorist precum i la desfăurarea anchetelor i la urmărirea în justiie a acestora am solicitat ca transmisia datelor să se limiteze la cazurile în care aceasta este indispensabilă pentru prevenirea i detectarea unei infraciuni cu caracter terorist concrete la desfășurarea anchetelor i urmărirea în justiție a acestora. Am uh, cerut ca durata perioadei de păstrare a datelor să fie redusă în mod substanțial. Eu am cerut între șase luni și doi ani pentru a fi în concordanță cu directiva privind uh, păstrarea datelor de către operatorii de comunicații uh, dar trebuie să recunoatem că în acest caz sunt cel puin trei ări în care curile constituionale au declarat neconstituionale prevederile directivei i uh, de aceea voi fi uh, chiar în favoarea unui amendament de compromis care să limiteze această perioadă i mai mult. de asemenea am făcut amendamente care se referă la confidenialitatea i sigurana datelor precum i la dreptul pasagerilor de a accesa uh, rectifica terge sau bloca datele care îi privesc precum i Uh, consider că ar trebui întărite prevederile privind despăgubirea i căile de atac în justiie pe care ar trebui să le aibă pasagerii. Uh, voi uh, susține amendamentele depuse de mai mulți colegi, domnul Ismail Ertung, domnul Petra Camervert, domnul de Grandes Pascual, care susțin de asemenea că ar trebui transmise exclusiv datele indispensabile pentru atingerea obiectivelor directivei Uh, de asemenea, am uh, încercat uh, să șterg prin amendamentul o sută șaptezeci și trei un articol care spunea că la doi ani de la intrarea în vigoare statele membre ar trebui să se asigure că cel puțin treizeci din datele pnr sunt colectate iar în patru ani o sută cred că nu putem avea astfel de obligații lineare și cred că aici ar fi necesară o discuție aprofundată de asemenea ă, susin faptul că datele pnr nu ar trebui utilizate în scopuri comerciale i de asemenea că este nevoie de standarde de securitate foarte severe cu privire la datele pnr. Ă, de asemenea cred că este important fie să interzicem transmiterea de date pnr către tere ări în orice caz prelucrarea trebuie să se facă doar pe teritoriul uniunii europene pentru a fi respectată legislaia europeană privind protecia datelor cu caracter personal iar în cazul în care va fi necesară transmiterea datelor către tere ări consider că acest lucru se, poate face numai în baza unui acord uh, foarte clar definit i strict uh, între pările semnatare. Uh, de asemenea cred, susin eliminarea articolului patru alineatul doi litera a care prevede evaluarea Uh, pasagerilor înainte de sosirea sau plecarea programată a acestora din statele membre i de asemenea voi uh, susine că este important uh, ca directiva să nu se aplice zborurilor intraeuropene. suntem pentru sigurana pasagerilor suntem pentru aplicarea unor astfel de prevederi doar pentru infraciuni extrem de severe legate de terorism i foarte bine definite i dar cred că nu trebuie să sacrificăm uh, drepturile pasagerilor și drepturile cetățenilor Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Schmidt, pentru liberali. Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să-i mulțumesc raportoarei Cred că a făcut un raport uh, foarte bun. Mi-a plăcut tonul acestui raport. Cred că cu toții suntem pentru lupta împotriva terorismului. Nu cred că este cineva în dezacord. Măsurile pe care le-am luat în ultimii zece ani sunt uh, măsuri importante, dar am făcut câteva greșeli. După 11 septembrie s-a iscat o stare de panică, nu doar în Statele Unite, ci și aici. Aș spune că unele propuneri și unele texte legislative au contribuit la creșterea acestei panici. Însă avem unele date, unele dubii. Dubii generale în grupul ALDE, nu știu dacă pot să spun asta. Londra îmi spune că da. Primul dubiu ține de catalogul infracțiunilor. Vă înțeleg argumentele. Însă, dacă ștecem totul, legislația aceasta nu va mai avea niciun fel de valoare, niciun fel de putere. În țara noastră, criminalitatea gravă trebuie să fie inclusă Putem lupta împotriva traficului de droguri, însă pentru asta trebuie să fie definit foarte clar și sper că putem să ajungem la un compromis din acest punct de vedere. Cred că este vital să spunem că această propunere a Comisiei îmbunătățește foarte mult textul celălalt. Este o propunere care este foarte bună și cred că aceasta este părerea majorității deputaților. Și apoi avem problema calendarelor, a termenelor, a duratei reținerii datelor. Nu știu ce să spun. Pentru că există diferite posibilități aici și vom vedea dacă vom ajunge la niște compromisuri. Poate că comisia competentă pe fond ar trebui să ia o decizie aici. Știu că nici asta n-ar trebui să spun, de fapt. Însă sunt uh, liberal și Uh, știți că noi uh, suntem deschiși. Push sau pull? Cred că trebuie să fim pentru sistemul push, pentru că altfel nu vom uh, proteja integritatea informațiilor. Unele informații ar putea să se scurgă spre alte instanțe și nu este scopul nostru. PNR-ul în Europa. Unele țări au dorit ca PNR-ul să fie general. Cred că este bine că datele se colectează numai în Europa. Tranzitul și transferul nu ar trebui să fie incluse. Ar fi foarte ciudat să le includem. Trebuie să păstrăm uh, sfera de acoperire în Europa. Acestea sunt aspectele care ne preocupă cel mai mult avem uh, uh, dubii și în ceea ce privește anexa. Suntem de acord cu faptul că anumite uh, date ar trebui să fie excluse, însă nu suntem de acord cu anumite excluderi, pentru că unele excluderi nu sunt adecvate. În încheiere, domnule președinte, îmi place tonul raportului dumneavoastră. Ne-a luat 10 ani, dar îmi place tonul raportului. Mulțumesc, domnul Bradburn. Thank you very much, Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ca și antevorbitorii mei, voiam să spun că, în general, sunt de acord cu ideea principală din avizul doamnei Lichtenberger. Există mai multe aspecte legate de acest aviz, însă cred că trebuie să menționăm și chestiuni mai generale. În primul rând, orice sistem de registru cu numele pasagerilor trebuie să fie uh, văzut ca o parte a mașinăriei pe care dorim să o uh, activăm împotriva terorismului. Avem baze de date care, dacă funcționează bine, pot contribui la fel și serviciile de informații care pot contribui la combaterea terorismului în general. În ceea ce privește specificul programului privind registrul cu numele pasagerului, m-am ocupat de acest subiect uh, și la LIBE de mai mulți ani și cred că sunt trei uh, domenii specifice la care doresc să mă refer, mai ales în ceea ce privește amendamentele. În primul rând, cum definim terorismul? Știm cum se definește în general, dar ce facem cu infracțiunile grave? Pe acestea cum le definim? E o problemă aici. În compromis, nu aș dori să facem aceleași greșeli pe care le-am făcut atunci când am introdus mandatul european de arestare, care trebuia să fie folosit pentru infracțiuni grave și a ajuns să fie folosit pentru infracțiuni foarte mărunte cu cum e furtul de purcei. Trebuie ca definiția să fie foarte specifică, să fie limitată ca sferă de aplicare. În al doilea rând, acest exercițiu de limitare a sferei de aplicare este și diseminarea în statele terțe, pentru că acest subiect este esențial. Antevorbitorul meu a spus că uh, acesta este un sistem de registru cu numele pasagerilor european. Sigur că e european, dar nu poate fi privit în mod izolat față de alte acorduri cu alte state. Eu mă gândesc că, în primul rând, trebuie să vedem cum facem această diseminare a informației, cui o adresăm și, în al doilea rând, cum ne ocupăm de următorul subiect, cum ne asigurăm că Uh, cei care trebuie să fie informați de situație uh, nu sunt informați și de alte lucruri. Se vorbea cu Statele Unite de acordul USUA și s-a sugerat ca aceste date să fie transmise și uh, serviciului de venituri externe și fiscului, adică nici nu poate fi vorba de așa ceva, trebuie să ne gândim foarte bine ce facem. În ceea ce privește protecția datelor, E foarte interesantă această durată de păstrare a datelor. Știu că există aici opinii divergente. Însă, avem două fraze în amendamente, din câte am observat eu. Una vorbește despre uh, date anonime, despre anonimizare și alta despre depersonalizare. De fapt, aceste două concepte sunt unul și același în unele cazuri, dar în alte cazuri nu sunt și trebuie să fie foarte clar la ce ne referim și uh, acest domeniu trebuie să fie discutat și la fel și cel ce ține de push and pull. După cum am spus, nu putem folosi uh, aceste concepte în mod izolat. Trebuie să vedem cum se potrivesc cu alte acorduri care sunt în fază de proiect sau care au fost deja stabilite. Sunt președinte al delegației cu Canada și în această calitate uh, cunosc acordurile UE-Canada și se pare că avem uh, o istorie foarte pozitivă până acum. Poate ar fi bine să examinăm uh, ce s-a făcut și să încercăm să le repetăm la nivel european. Cred că cea mai uh, stringentă problemă este cea a anexei. Ca majoritatea oamenilor și eu sunt preocupat de numărul de câmpuri din anexă. Există unele după cum a spus și antevorbitorul meu, care sunt absolut necesare, fără de care nu se poate. Însă, aș dori să mă refer mai ales la un domeniu specific, în legătură cu care cred eu că ar putea exista confuzii și care trebuie clarificat, pentru că un câmp de date este cel legat de uh, informațiile de uh, pasageri care călătoresc frecvent, frequent flyer. Uh, Mie nu mi se pare relevant. Mi se pare mai relevantă o informație privind destinațiile frecvente. Și așa ceva trebuie să fie clarificat înainte de a trece la vot, pentru că aici trebuie să vedem unde merg călătorii în mod regulat, indiferent dacă sunt suspecti sau nu. Însă informațiile privind uh, profilul client fidel, frequent flyer, nu sunt relevante. Dar poate că doamna Lichtenberger are, face parte din programul de fidelitate de la, de la Austrian Airlines și vine des la Bruxelles, dar nu cred că asta înseamnă că e teroristă. Ce vreau să spun aici? Avem nevoie de definiții foarte stricte. Și cred că asta trebuie făcut înainte să mergem mai departe și să luăm decizii finale. Mulțumesc! Mulțumesc, mai am o listă lungă de vorbitori. Domnul Kolicek mai întâi. Ja, myslím, že všichni. Mulțumesc. Cred că toți deputații din Parlamentul European sunt suspecți de, sunt suspecți uh, potențial teroriști pentru că călătoresc des și au uh, destinații de tot felul. Serios acum, protecția datelor și a libertăților civile, la fel ca combaterea terorismului, sunt chestiuni uh, care uh, sunt mereu de actualitate. Vedeți, de exemplu, ce s-a întâmplat cu transportul de lichide în transportul aerian. Eu mereu întreb de ce nu analizăm datele pasagerilor din metrou. De, pentru că și acolo există un pericol foarte mare de atac terorist. Se mai pune și problema protecției datelor pentru că fiecare stat din Uniunea Europeană are o, uh, are o instituție care se ocupă de uh, protecția datelor și cred că aceste instituții nu vor fi prea mulțumite să constate că există acest potențial ca datele să fie scăpate de sub control. Sunt de acord cu doamna Țicău și cu amendamentele propuse de domnia sa, deoarece merg într-o direcție ideală. Mai vreau să mai spun că apreciez uh, munca colegei Lichtenberger și am convingerea că acest compromis poate că nu va fi eficient, dar va fi cu siguranță uh, cu caracter uh, restrictiv. Mulțumesc, domnul Riche. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc doamnei Lichtenberger pentru munca sa și am mai multe observații de făcut. Mai multe amendamente, mai ales cele ale raportoarei, se referă la includerea terorismului și excluderea infracțiunilor grave. Mie nu-mi convine acest lucru, pentru că la ora actuală nu există limite foarte clare între cele două și se știe că terorismul folosește infracțiunile pentru finanțare. Limitele între cele două nu mi se par așa, așa de clare și foarte des terorismul e tot una cu infracțiunile grave. Punctul meu de vedere este că e mai bine să rămânem eficienți pe planul siguranței și deci să includem și datele infracțiunilor grave. În legătură cu push and pull, cred că acestea nu afectează siguranța datelor, pentru că Există un emițător, un receptor și un circuit. Toate trebuie să fie securizate. Clar, nu este o problemă de uh, garantare a siguranței datelor, ci de responsabilitate. Dacă sunteți mai degrabă pentru push, treaba dumneavoastră. Eu sunt pentru pull, dar dacă sunteți pentru push, responsabilitatea aparține operatorilor de transport. Mie mi se pare absurd, nu este deloc normal. Dacă operatorii sunt de acord să uh, aplice metoda push, eu cred că statele trebuie să-și asume, de fapt, răspunderea de a extrage datele, deci pull. Există însă costuri implicate de metoda push, costuri pentru operator și eu nu cred că metoda push poate să fie impusă transportatorilor din motive de responsabilitate și de costuri au mai spus-o și alții, statele de tranzit, statele terțe pun alte probleme pentru că nu putem face acolo o implementare puternică. Reglementările vor scăpa de sub control și în cele din urmă sancțiunile excesive. Mie mi se pare mult prea mult să confiscăm uh, licențele de transport sau să confiscăm aeronave și există oricum prevederi de drept comun pentru a face așa ceva în anumite cazuri, dar nu acestea sunt uh, elementele cheie ale transmiterii de date. Și în cele din urmă, cred că putem face uh, compromisuri și până la urmă am putea să facem o întâlnire a raportorilor din umbră. Poate că și ei ar trebui să organizeze dezbateri la fiecare grup. E complicat, dar cred că cel mai mult îl ajutăm. O ajutăm așa pe doamna raportor. Mulțumesc, doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. S-a spus că există 219 amendamente la acest uh, document care este doar un aviz, însă numărul amendamentelor arată cât de preocupată e comisia noastră de acest subiect. Comisia Libe ceruse ca Libe să se ocupe de tot ce ține de combaterea terorismului. Eu mă bucur că nu am fost de acord. E drept că în ceea ce privește accidentele, ne-am întrebat în ce măsură ar putea fi legat transportul de prevenirea accidentelor. Dar și aici este o situație similară. Este vorba de companiile aeriene și de drepturile pasagerilor, aceste registre cu numele pasagerilor. De aceea ne și ocupăm de acest subiect. Domnul de Pascoale a spus că trebuie să ne ocupăm de ce ține de transport, însă foarte multe lucruri sunt legate de transport și de o desfășurare normală a călătoriei. Mie push mi se pare mai corect decât metoda pull. Au spus-o și alți colegi. Suntem cu toții de acord că nimeni nu ar trebui să fie obligat să dea informații irelevante. În ceea ce privește păstrarea datelor, în ceea ce privește scanerele corporale, a fost mai simplu pentru că acolo datele nu erau înregistrate. Însă aici datele sunt înregistrate. În ceea ce privește definițiile, uh, s-a vorbit despre criminalitate, despre infracțiunile grave în amendamentul 85, referitor la uh, traficul, uh, traficul de persoane, traficul de substanțe explozive, de arme și așa mai departe. Este foarte important să facem o diferență între terorism și crimă organizată la nivel internațional. Sunt chestiuni de care trebuie să ne ocupăm aici, la Comisia TRAN, pentru că sunt importante pentru cetățeni. Am analizat posibilitățile de compromis, sunt câteva puncte delicate, însă cred că vom avea un aviz bun până la urmă. Domnul Pircher. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații pozitive, după care câteva critici. Încep cu partea bună. Cred că este important să subliniem că transportorii aerieni nu pot fi făcuți responsabili uh, de determinarea stadiului în care se află datele, dacă acele date sunt complete sau corecte, odată ce aceste date au fost depuse de pasageri. În ceea ce privește transmiterea datelor PNR către state terțe. Aici, da, trebuie să avem criterii de securitate care să fie respectate și susținute. Trebuie să avem uh, un nivel comparabil de protecție în aceste state terțe înainte de a putea fi de acord cu transferul de date PNR către aceste state. Această problemă care a fost uh, deja menționată legată de delimitarea dintre terorism și infracțiunile grave este o problemă foarte spinoasă. Nu va fi deloc ușor să facem această delimitare, pentru că riscăm să secționăm de la jumătate acest instrument. Noi vedem, dorim să aducem un spor de siguranță cetățenilor noștri și în special în ceea ce privește transportul aerian și uh, acest lucru cred că riscă să submineze eforturile noastre de a combate terorismul dacă eliminăm uh, crimele, infra, infracțiunile grave și infracțiunile grave transfrontaliere. Eu nu aș fi în niciun caz pentru această eliminare, pentru că cred că ar putea pur și simplu să distrugă întreaga directivă. Putem pur și simplu să renunțăm la directivă și la toate reglementările. Toți dintre noi care au fost uh, membri ai uh, Comisiei Libe știu foarte bine că este o uh, graniță foarte fină între terorism și infracțiunile grave, deci trebuie să fim foarte atenți ce facem în acest sens. Eu nu sunt pentru excluderea infracțiunilor grave. Încă o critică legată de termenele limită care s-au propus aici. Reducerea perioadelor um, de păstrarea datelor. Termene limită nerealistă, pentru că aceste date trebuie să fie analizate și trebuie să fie comparate și nu ne putem aștepta ca um, oamenii să colecteze date cu costuri foarte mari și în 30 de zile să-i obligăm să șteargă acele date. N-are niciun sens. Știm foarte bine că activitățile teroriste uh, adesea sunt planificate pe termen foarte lung. Așadar, această propunere de ștergere a datelor după 30 de zile, cred că ar uh, anula pur și simplu această directivă. Eu propun să nu acceptăm acest termen limită foarte scurt, să vorbim despre termene limită mult mai lungi și, bineînțeles, e nevoie de protecția datelor și trebuie să ținem cont uh, de acest lucru, dar cred că avem nevoie de o um, perioadă de păstrare a datelor realistă. Doamna Fostra are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, domnule Lichtenberg, îmi pare rău că nu am fost prezentă la toată discuția de azi. Sunt uh, de acord cu colegul meu, domnul Bradborn. Nu voi relua toate comentariile sale, dar cred că sunt două sau trei uh, Uh, chestiuni care au fost abordate și de alți colegi și care cred că trebuie să fie gândite mai bine. Problema principală este contraterorismul, combaterea terorismului. Sunt mai multe lucruri pe care trebuie să le facem în lanțul de măsuri pe care le luăm în scopul uh, combaterii terorismului. Doresc să precizez că am avut, am făcut o, o vizită foarte interesantă la agențiile de resort din Regatul Unit. Sophie Invelt a participat și dânsa la această vizită, care este foarte activă în Comisia Libe. Și am avut reuniuni la nivel foarte înalt cu uh, oficiali care se ocupă de aceste subiecte. Am fost asigurată că se face tot ce trebuie uh, pentru protecția acestor date, că ele sunt folosite cum se cuvine. Însă, în cazul uh, în care o persoană trebuie analizată mai îndeaproape, sunt foarte puține persoane care au acces la acele date. Doresc să susțin observația domnului Perkins în legătură cu păstrarea datelor. Este uh, o discuție um, foarte aprinsă în legătură cu termenul foarte strict de ștergere a datelor. Scopul stocării acestor date este combaterea terorismului. Nu putem ignora infracțiunile grave. Ei um, au urmărit uh, persoane uh, timp de 5 ani a obținut uh, informații secrete pe perioade foarte lungi uh, înainte de a avea suficiente dovezi pentru a uh, condamna la închisoare persoanele respective. Eu nu sunt expertă în informații secrete, dar cred că trebuie să ne gândim puțin la costul imens al colectării acestor informații secrete. Trebuie să ne gândim bine. Avem încredere în oamenii din agențiile secrete din statele membre să um, își folosească, um, să decidă ei să păstreze informațiile pe o perioadă mai lungă în cazul în care este o situație care impune acest lucru. Deci avem încredere în lucrătorii din aceste agenții? Eu nu am nicio problemă cu uh, opinia doamnei Lichtenberg în legătură cu acest punct. În general, în legătură cu destinația frecventă, sunt de acord, problema nu este cât de des zboară o persoană, ci care sunt destinațiile către care zboară cel mai des. Și cred că, într-adevăr, trebuie să avem încredere în persoanele care manipulează aceste date, să avem încredere că ei au uh, interesul nostru uh, printre principalele lor priorități. Înțeleg că mâine nu votăm, deci cred că situația poate fi rezolvată și se poate ajunge la o variantă cu care toată lumea să fie de acord. Mulțumesc, domnule președinte. Da, votul este în noiembrie, spune domnul președinte. Domnul Higgins are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să mulțumesc domnului Lichtenberger pentru acest document. Sunt multe chestiuni uh, care merită menționate. Dacă vom vota pentru acest uh, raport, va trebui să discutăm mai în detaliu multe chestiuni. Mă tem că avem memorie prea scurtă. Am uh, comemorat 11 uh, septembrie cu puțin timp în urmă. Pe 7 iulie 2005 au murit 52 de oameni într-un atentat în, la atentatul cu, din trenul de la Madrid au murit alte sute de persoane înainte de alegerile generale din Spania. Uh, să vorbi despre crearea panicii. Cred că pur și simplu întotdeauna se poate întâmpla o nouă catastrofă. Avem uh, protecția datelor, avem și termene limită pentru păstrarea datelor, dar încă nu înțeleg unde există dovezi că s-au făcut abuzuri în sistemul existent. Avem dovezi că s-a abuzat de aceste date colectate? Eu cred că pur și simplu toate aceste uh, chestiuni, toate aceste discuții sunt bazate pe frică. Ne gândim, da, poate avea loc un abuz, poate avea loc un abuz. Dar cred că trebuie să realizăm că avem de-a face cu fanatici, cu oameni care n-au conștiință, nu diferențiază între bine și rău. E vorba de oameni spălați pe creier care sunt gata să se arunce în aer. Și situația a degenerat foarte mult. Trebuie să ne asigurăm că nu ne relaxăm deloc, că suntem în continuare foarte stricți. În țara mea, de 30 de ani, oamenii au murit uh, ca urmare a atentatelor de toate felurile. Și ce se întâmplă acum uh, în, uh, pe scena internațională în materie de terorism e încă mult mai rău decât ce s-a întâmplat în Irlanda. Ne-am gândit să avem un plan al nostru, un plan european, însă totuși trebuie să realizăm că acționăm în lumea globală și avem de-a face cu uh, transporturi și cu, cu oameni care nu recunosc granițele internaționale. Eu știu că Statele uh, Unite doresc să păstreze datele pentru 15 ani. În legătură cu amendamentele doamnei uh, Riche și cu justificarea sa, sunt de acord cu colegul meu, domnul Pierca. Uh, dacă colectăm aceste date cu costuri foarte mari, eu n-am nicio problemă cu folosirea acestor date și pentru investigarea altor infracțiuni, de exemplu, pentru fraudă. Frauda poate fi considerată și o ofensă minoră de multe ori, dar există și situații în care um, frauda reprezintă o infracțiune gravă. De exemplu, gândiți-vă la um, conturile ira ului din, bă- din băncile irlandeze. Uh, Acolo e vorba de fraudă la scară mare. Deci eu nu am nicio problemă cu uh, folosirea acestor date pentru eliminarea și combaterea oricărui tip de infracțiune și cred că ne îngrijorăm prea mult în ceea ce privește libertățile civile. În privința păstrării datelor pentru 5 ani, sunt întru totul de acord cu Comisia în legătură cu această privință. Uh, e absolut ridicol. Eu nu vreau să un politicosul, doamna raportoare, dar nu putem să aluncăm la gunoi aceste informații după 30 de zile, după ce am muncit atât de mult timp să le colectăm. Deci documentul este unul bun, dar problemele importante trebuie să fie discutate mult în această uh, instanță înainte ca acest raport să poate fi votat. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, pentru comisie, doamna Vasuiadu, are cuvântul. Well... Mulțumesc foarte mult. Raportul și amendamentele amendează propunerea comisiei și, uh, și nu este surprinzător că nu am putut să le susținem. Uh, în ceea ce privește limitarea scopului, cu toții sunteți de acord că terorismul trebuie să fie printre scopuri, nu și în ceea ce privește infracțiunile grave. Aș vrea să spun că nu ar trebui să nască confuzii faptul că mandatul de arestare european ar putea fi folosit pentru criminalitate măruntă. Noi am propus uh, un prag de trei ani în ceea ce privește sancțiunile pentru ca mandatul să acopere infracțiunea respectivă el acoperă la ora actuală uh, infracțiunile care sunt uh, pasibile de un an. Al doilea lucru, în ceea ce privește infracțiunile grave, În ceea ce privește definiția infracțiunilor și pragul de trei ani, această definiție este folosită în toate uh, textele legislative legate de uh, cooperarea polițienească și judiciară, texte adoptate și de către dumneavoastră. VIS, deciziile cu privire la SIS, inițiativa suedeză cu privire la schimbul de date se regăsesc așadar în toate instrumentele. Și de ce? Pentru că e nevoie de coerență atunci când vorbim despre cooperarea judiciară și polițienească. E nevoie de certitudini juridice în ceea ce privește infracțiunile care sunt incluse sau nu. Și autoritățile din statele membre ar trebui să știe care sunt infracțiunile în privința cărora pot coopera cu colegii din alte state și pentru asta e nevoie de o abordare armonizată în domeniul uh, polițienesc și judiciar. Am colectat foarte multe date din statele membre și din țările terțe în ceea ce privește datele PNR care într-adevăr sunt foarte utile pentru a rezolva toate infracțiunile grave care propunem noi să fie incluse în uh, scopuri. La ora actuală discutăm cu raportorul și raportorii din umbră din Comisia Libe și încercăm să prezentăm aceste dovezi în ceea ce privește utilizarea, utilitatea um, aceasta și sper că membrii comisiei dumneavoastră vor fi de asemenea uh, invitați. Doamna Indveld este cea care pregătește aceste sesiuni. În ceea ce privește limitarea scopului, deci eu una v-aș uh, uh îndemna să mențineți limitarea propusă de comisie și uh, în articolul 4 vorbim despre felul în care ar trebui să fie prelucrate datele. Articolul acesta ar trebui să menționeze cum se folosesc datele PNR și am uh, observat că anumite amendamente încearcă să um, împiedice utilizarea la timp a datelor, ceea ce ar uh, scădea eficacitatea și utilitatea acestui instrument. Încă o dată vă îndemn să mențineți propunerea Comisiei în această privință. Voi trece la alt subiect, problema push. Suntem de acord cu dumneavoastră că ar trebui să fie numai push. Am spus acest lucru în propunerea noastră, nu se prevăd excepții și în ceea ce privește drepturile pasagerilor am inclus toate drepturile cetățenilor Așa cum uh, sunt ele prevăzute în Uniunea Europeană, toți pasagerii vor avea acces la date, vor putea corecta datele, au de asemenea i căi de atac uh, judiciare. Toate drepturile sunt garantate prin instrumentele europene care se presupune că protejează datele. În ceea ce privește datele care ar trebui incluse, în ceea ce privește anexa, Uniunea Europeană tocmai a semnat un acord cu Australia cu privire la schimbul de date PNR și lista datelor este identică. Uniunea Europeană va semna și acorduri cu Statele Unite și Canada și lista datelor va fi identică. Scopul este să discutăm și cu AINACAO și AIAța pentru a armoniza lista la nivel internațional. Sunt două avantaje majore. Vom ajunge astfel la un format uh, unic al mesajului care include datele și transportatorii aerieni uh, vor putea să trimită datele mult mai ieftin și de asemenea vom ajunge la o abordare armonizată pe plan internațional. Uniunea Europeană are interesul de a menține lista aceasta în anexă, să are interesul să armonizeze elementele de pe această listă în Europa și pe plan internațional. În ceea ce privește perioada de păstrare a datelor, s-au exprimat numeroase opinii divergente. Punctul pe care aș vrea să-l ridic este cel legat de intervenția doamnei Țicău. S-a menținut uh, durata reținerii datelor. Suntem conștienți de observația dumneavoastră, este o observație foarte uh, viabilă, care a venit și din alte direcții, însă uh, reținerea datelor în domeniul telecomunicațiilor este ceva foarte diferit de datele PNR. Volumul datelor uh, în domeniul telecomunicațiilor care se creează într-o zi prin uh, telefon, prin accesarea internetului, volumul acesta este uh, Uh, mai mare decât uh, datele PNR uh, dintr-o viață de om. Deci există un motiv pentru care s-a vorbit despre o reținere a datelor din telecomunicații între 6 ani și 2, 2 ani. În ceea ce privește datele PNR, vorbim despre uh, 30 de zile, 6 luni sau 2 ani. Ei bine, dacă se păstrează datele doar atât, nu se poate spune foarte mare lucru în ceea ce privește transferurile, nu se obțin date suficient de utile. Și eu sunt o persoană care călătorește recent, uh, călătorește frecvent și cu toate acestea datele nu ar fi suficiente. De ce spunem cinci ani? Nu există o formulă matematică fixă, însă încă o dată încercăm să ajungem la o abordare armonizată pentru Uniunea Europeană toate celelalte instrumente polițienești propun perioade de cinci ani. Există motive pentru care întotdeauna alegem uh, cinci ani. Voi uh, rămâne la aici însă. Vrei să faci un rezumat în trei minute? Nu o să fie trei minute, dar o să încerc. Două minute și 15 secunde. Au uh, fost puse multe întrebări. Votul nu va fi mâine, asta este clar. Vom avea timp să discutăm. În al doilea rând, În ceea ce privește infracțiunile acestea penale grave și abordările uh, țintite, specifice. Abordările acestea specifice sunt mult mai eficiente. Îmi cer scuze, am început în engleză pentru că am ascultat intervenții în limba engleză și fără să vreau am uh, început în engleză, însă trec la germană. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui alt element și asupra unui contraargument. Ar trebui să colectăm tot ceea ce se poate. Avem statele din Uniunea Europeană. Statele din Uniunea Europeană au anumită experiență în ceea ce privește cum se pot utiliza datele acumulate ani de zile atunci când uh, un anumit guvern ajunge la putere. În istoria noastră am avut astfel de experiențe și poate că asta explică de ce uh, confidențialitatea datelor în Europa este abordată altfel decât în Statele Unite, tocmai pentru că am avut experiențe istorice nefericite au existat în Europa regimuri fasciste și dictaturi și știm ce se poate face cu registre de date. Și iată de ce suntem prudenți. Să trecem acum la subiectul infracțiunilor grave. Aici avem o problemă de definiție. În Austria, de exemplu, există un grup de apărători ai animalelor care a fost considerat un grup terorist și care s-a trezit la tribunal. Au, s-au purtat foarte multe discuții pentru a se vedea dacă apărătorii animalelor pot fi considerați teroriști. Eu cred că avem nevoie de siguranță juridică. Ceea ce nu ne împiedică să facem cercetări suplimentare în cazul unor dubii, în cazul unor bănuieli. Trebuie să se poată face cercetări. Se pune problema anchetelor polițienești, se pune problema serviciilor de informații și se pune problema unui registru cu nume ale pasagerilor. Nu vorbim aici despre unul și același lucru. Chiar dacă în sistemul PNR e nevoie de anumite limite. Cred că trebuie să vorbim despre termene. Eu sunt pentru o armonizare la mijloc de drum, armonizare atunci când vorbim despre același lucru. În ceea ce privește infracțiunile grave, nu trebuie să cădem în capcana polemicii în ceea ce privește ce înseamnă crimă gravă, infracțiune gravă. Vorbim despre terorism și trebuie să găsim o definiție care să ne permită să avem o siguranță juridică. Știu că va fi greu, dar putem discuta. Există principii pe care le apărăm în Uniunea Europeană și trebuie să ne amintim întotdeauna că e vorba despre date care sunt transmise, care vor ajunge în China, în Statele Unite, oriunde dacă țara respectivă va fi semnat un acord cu noi. Și de aceea este important să discutăm despre aceste chestiuni. Voi încerca să iau legătura cu autorii amendamentelor vom încerca să ne întâlnim și sigur că va trebui să votăm împotrivă la anumite puncte. Mulțumesc pentru această dezbatere care a fost mai lungă decât dezbaterea cu privire la uh, textul din domeniul feroviar. Discutăm acum despre strategia spațială. Are cuvântul are cuvântul uh, domnul Zasada. Sunt cieniam za cu wkład, moją opinie. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc raportorilor din umbră pentru contribuția pe care au adus-o la acest aviz. Mulțumesc tuturor deputaților care au depus amendamente care au luat legătura cu mine pentru a discuta despre strategia spațială europeană în slujba cetățenilor. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei Țicău, care mi-a atras atenția asupra anumitor puncte, mai ales acele elemente de care trebuie să se țină cont în ceea ce privește sistemul EGNOS. Parlamentul recunoaște faptul că acest serviciu nu este încă atât de util și atât de utilizat pe cât ar trebui să fie. Este important pentru IMM-uri și dacă este utilizat în mod optim, EGNOS ca și Galileo este esențial pentru viitorul Uniunii Europene. Mulțumesc colegilor care au venit cu contribuții în ceea ce privește partea de mediu a acestui raport. Știu că una dintre prioritățile sistemului de observare și de navigare ar trebui să fie lupta împotriva poluării. Îi mulțumesc și doamnei Foster pentru contribuția cu privire la legătura între această temă și diferitele sectoare economică a arătat că statele membre trebuie să fie implicate în uh, programele spațiale, SESAR printre altele, și doamna Țicău împreună cu doamna Deverac uh, și domnul Dantin am lucrat împreună pentru a ajunge la amendamentul de compromis numărul unu cu privire la finanțarea programului GMES este esențial și trebuie să figureze în raport. Nu putem să trecem sub tăcere acest lucru. Doamna de Verac mi-a tras atenția asupra faptului că Uniunea Europeană are nevoie de un acces independent la spațiu. Avem nevoie și de infrastructurile adecvate în acest scop și acest lucru a fost menționat în al doilea amendament de compromis. Dragi colegi, Adesea uităm că activitatea spațială și proiectele spațiale sunt indispensabile pentru creșterea economică și pentru societățile noastre. Printre beneficiarii unei buni politici spațiale se numără sectorul transporturilor și mă bucur că am avut ocazia să lucrez la acest document. Mulțumesc încă o dată tuturor celor care m-au ajutat să pregătesc acest aviz. Mulțumesc, Ana Țicău. Că, domnule președinte, vreau și eu să mulțumesc domnului uh, Zasada pentru deschidere și pentru modul în care am uh, colaborat. Uh, vreau să spun doar pe scurt câteva elemente. E important să promovăm uh, EGNOS și Galileo pentru aviația civilă, deci pentru sectorul transporturilor uh, și pentru implementarea sistemului Sezar, uh, bineînțeles, aceste proiecte fiind extrem de utile, în special pentru aterizarea și decolarea în aeroporturile mici. Am susținut faptul că e necesar să se extindă sistemul EGNOS și către sudul, sud-estul și estul Europei, și de asemenea voi face un amendament uh, oral pe care l-am agreat cu colegii mei pentru a ține cont și de zonele din Uniunea Europeană uh, unde sistemul EGNOS uh, nu funcționează suficient de bine. Cred că este important ca GMES să fie finanțat în cadrul cadrului financiar multianual și în acest scop am făcut împreună cu colegii un amendament de compromis Cred că este important să subliniem rolul cooperării internaționale în domeniul politicii spațiale. De asemenea, cred că este important să ne gândim, mai ales prin prisma ultimelor noutăi din domeniul spațial, și anume faptul că există poluare în spațiu și că trebuie să, trebuie să găsim soluții la această problemă. Uh, de asemenea, um, trebuie să găsim o soluție și la ceea ce sublinia domnul Richie anterior, uh, problemele care există în domeniul transportului, navetelor care uh, deservesc diferiți, diferite stații orbitale. Am solicitat un split vot la amendamentul numărul 6, întrucât suntem de acord că este nevoie să um, investim uh, mai mult în uh, politica spațială, dar uh, nu suntem de acord că în acest moment Uniunea Europeană merge pe o pantă descendentă. Și de aceea am cerut un split vot pentru a elimina faptul și a corecta modul în care a fost formulat acel amendament. M-aș opri aici pentru moment, domnule președinte. Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Doamna Meissner. Mulțumesc, dori să-i mulțumesc și eu domnului Zesada. Eu nu am depus amendamente, deși sunt raportor din umbră, pentru că sunt de acord cu ce a scris domnia sa. Și nu cred că mai trebuie adăugat mare lucru. Celelalte amendamente sunt uh, un plus, deci le vom susține Anumite amendamente 5, 6, 7, 22 nu se referă direct la transport și deci atunci când uh, emitem un aviz din partea comisiei noastre trebuie să se referă la transport. Sigur că trebuie să ținem cont de faptul că strategia spațială europeană este foarte importantă pentru multe sectoare economice, printre care și transportul. Mâine la vot vom avea un vot liber ca să dovedim că suntem liberali. În ceea ce privește 16 al doamnei Lichtenberger, care a plecat, avem uh, o altă părere. Mă întreb dacă chiar e cazul să se sublinieze că uh, identificarea transportului de bunuri periculoase ar trebui să fie o prioritate. Există și alte priorități, nu doar aceasta. Dacă menționăm o prioritate, trebuie să le menționăm după aceea pe toate. Bun, la modul general vreau să vă spun că vă mulțumesc uh, mult. Știu, știu că o să mă întrerupeți, dar astăzi am vorbit foarte puțin. E important să redactăm un astfel de aviz pentru că altfel anumite lucruri ar lipsi din raport, pentru că aspectul de transport nu era prezent până acum. Doamna Foster, mulțumesc, mulțumesc domnului Zasada pentru această discuție cuprinzătoare și pentru acest aviz. Din punctul nostru de vedere, Uh, și eu sunt foarte interesată de tehnologia de vârf și de mâna de lucru de vârf. Este foarte importantă pentru toate statele membre. Este foarte important să se susțină acest lucru și de aceea uh, am depus amendamente în acest sens. Sigur că susținem Galileo, EGNOS, GMS și CESAR. Și cred că și doamna Meissner are dreptate. Avem nevoie de un echilibru. Dacă menționăm SESAR la Comisia de Transport, înseamnă că odată ce SESAR va fi implementat, se va reduce aglomerarea sau poluarea, pentru că managementul aerian al traficului e mult mai eficient. E clar că trebuie să avem un echilibru. Nu să ne referim doar la chestiuni de mediu. Încerc să fiu concisă. Compromisurile mie mi se par cam uh, lungi, însă nu reprezintă probleme. Cred că majoritatea amendamentelor vor fi susținute de noi la ECR. Am o întrebare în legătură cu amendamentul 2 al doamnei Lichtenberger privind finanțarea și cooperarea dintre strategiile spațiale în scopuri militare și civile. Mie nu-mi pasă de finanțare. Dacă statele membre vor să plătească pentru aceste proiecte, n-au decât pentru noi ar fi foarte util, fiindcă noi întotdeauna vrem să strângem bani prin intermediul comisiei sau prin alte canale. Deci mie nu mi se pare o problemă faptul că statele membre doresc să financeze. Sigur că chestiunea finanțării este una destul de complexă și noi trebuie să ne asigurăm că este menționată. Dar eu nu prea înțeleg acest amendament în orice caz. În rest, mulțumesc mult uh, raportorului. Sunt vicepreședinte al intergrupului Spațiu și susțin avizul dumneavoastră. Aș fi dorit ca aceste lucruri să se fi făcut chiar de mult. În orice caz, e necesar să menținem infrastructura pe care o avem, să clădim mai departe. Este extrem de important și pentru transport și pentru alte domenii. Mulțumesc mult! Cec. Domnul Kolicek. Děkuji, pane předsedající. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc colegului din Polonia pentru că acest text este foarte interesant și foarte succint. Aș dori să vă mai amintesc că în cel de-al șaptelea program cadru am discutat, eu am fost raportor și atunci am spus că domeniul spațial și transportul aerian sunt esențiale pentru succesul politicilor noastre. Susțin amendamentul 2 al Evei Lichtenberger referitoare la uh, separarea costurilor proiectelor militare de ale proiectelor civile. Mă uimește tot ce propuneri se pot face. Dacă ne uităm la amendamentul 19, eu nu cred că Andreas vorbește serios aici. Sigur că are dreptul să spună ce vrea. Însă, uh, doamna Foster a spus foarte bine vorbim despre deșeuri, poluare și progrese tehnice, dar nu putem să uh, acționăm în singuri, să acționăm izolat. Sunt cel puțin zece state în lume care trimit uh, nave în spațiu și și altele se pare că doresc să o facă, iar Uniunea Europeană trebuie să joace rolul care uh, îi se cuvine și să aibă o poziție foarte fermă. Nu putem să facem noi curățenie după toată lumea. Doamna Ayala Sender, mulțumesc și eu doream să îl felicit pe domnul Zasada pentru acest aviz. Este fundamental să includem amendamentele care amintesc că strategia spațială se confruntă deocamdată cu probleme, și anume cu probleme bugetare, chiar și pentru 2013. Dacă dorim să asigurăm continuitatea acestei politici, ar trebui să îi garantăm și un buget. Șovăielile bugetare implică blocarea, chiar uh, uh regresarea. Deci doresc uh, să se țină cont de acest lucru și cred că anumite amendamente recunosc această problemă și faptul că este important să se mențină finanțarea. Doamna Meisner, în legătură cu ce spuneați dumneavoastră despre amendamentul doamnei Lichtenberger, este adevărat că la Toulouse am constatat ce probleme există, de exemplu, problemele provocate de vulcanul din Islanda pot fi rezolvate prin strategii comune. Este foarte important să se identifice astfel de strategii. Domnul Gonzales din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Susținem amendamentele acestea o chestiune este foarte importantă și trebuie subliniată și anume finanțarea GMS. Comisia face o diferență clară între GMS și Galileo. Pentru următorul cadru multianual, nu vă amintesc în detaliu propunerea Comisiei, dar cunoașteți poziția noastră pe acest subiect și uh, pe alte subiecte. Uh, însă e clar că trebuie făcută această diferență. Comisia a declarat că nu poate susține singură costurile GMS de la bugetul Uniunii Europene și, pe de altă parte, nu dorește să compromită finanțarea Galileo. Din acest motiv, amendamentul 7 ne-a pus probleme pentru că pare să uh, susțină că este nevoie de investiții private pentru funcționarea sistemului, dar nu este așa. Comisia consideră că uh, cadrul financiar multianual este suficient. Sigur că ar fi binevenite și investițiile private, dar nu sunt esențiale pentru punerea la punct a sistemului, așa cum se sugerează în amendamentul respectiv. Mulțumesc, domnule Zasada. Doriți să mai luați cuvântul pe scurt? Dosłownie jednym zdaniem oczywiście. Bardzo dziękuję za Da, aș dori să rezum într-o singură frază. Vă mulțumesc pentru aceste comentarii pentru sugestii și mă bucur că am primit uh, atât de multă susținere din partea tuturor grupurilor politice. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, votul va avea loc mâine, votul la Comisia ITRE în 22-23 noiembrie și la plenară în decembrie. Vreau să amintesc deputaților că mâine ne întâlnim în sala PHS 3C050, deci vă rog să vă luați documentele cu dumneavoastră. Deci PHS 3 este vis-a-vis -vis de sala de plen. P3C050 este sala mare a PPE vis-a-vis de plenară. Mulțumesc!